Well, good afternoon, dear, dear colleagues. We have quite busy agenda today. Bună ziua, stimați colegi. Ordinea noastră de zi este încărcată astăzi, deci haideți să începem. După ce am audiat experți, comisari, miniștri, în primele opt luni ale mandatului nostru, Raportorii ne vor prezenta astăzi recomandările lor finale în ceea ce privește combaterea spălării de bani și a evaziunii fiscale. Versiunea în engleză a raportului a fost uh, transmis colegilor pe 14 noiembrie. Calendarul pentru depunerea amendamentelor este 17 decembrie, orele 5, 17 de fapt. Pe 29 ianuarie anul viitor vom uh, evalua amendamentele. Pe 27 februarie 2019 vom vota în comisie acest raport, urmând ca uh, în plenară raportul să ajungă la a doua plenară din martie 2019. Acum le dăm cuvântul uh, pentru șapte minute fiecărui raportor în parte. Vor urma raportorii din umbră, câte patru minute fiecare, și după aceea ceilalți vorbitori. Domnul Niedermayer, raportor PP, are cuvântul. Mulțumesc! Mă bucur că am uh, mai puține minute decât uh, membrii uh, comisiei prezenți în sală, dar nu voi avea nevoie de șapte minute, oricum, pentru această prezentare introductivă. Ideea este aceea că o serie de scandaluri ne-au obligat să uh, creăm această subcomisie. Bineînțeles, eforturile Parlamentului European s-au desfășurat în continuare și la comisiile Econ și Bugete. Uh, Uh, o luptă împotriva, eva, lupta împotriva evaziunii fiscale și eludării fiscale, bineînțeles, nu s-au uh, luptat, așa cum ne arată scandalurile recente, spre exemplu ComEx. Raportul ne arată uh, ce s-a făcut de la primul scandal, uh, LuxLeaks în 2015, am urmărit de asemenea lucrările celorlalte subcomisii, PANA taxe și taxe 2. Am încercat să evaluăm uh, lacunele sistemului pe care de altfel ni le-au uh, relevat diversele scandaluri din, uh, din uh, perioada trecută. Cred că totuși uh, progresăm și trebuie să fim mândri de misiunea pe care și-a asumat-o Parlamentul European. Avem mai multe acte legislative, mai multă transparență și, de asemenea, gradul de conștientizare pe temele acestea a crescut. Dar există în continuare teme pe care încă ne lipsește abordarea comună uh, care ar fi necesară în ceea ce privește CCCTB, spre exemplu, sau alte teme. De asemenea, există uh, domenii în care nu în care avem actele legislative potrivite, spre exemplu în ceea ce privește uh, combaterea spălării de bani. Din păcate, aceste acte legislative nu sunt corect puse în aplicare. Faptul că statele membre nu sunt dispuse să renunțe la o mică parte din suveranitatea lor, chiar dacă asta ar însemna o combatere eficientă a problemelor, este această lipsă de voință din partea statelor membre nu poate decât să ne întristeze. În raportul nostru punem accent pe mai multe elemente, dar de la bun început vreau să vă spun că domeniul de aplicare a reprezentat o limită pentru noi. Tocmai de aceea, alături de IEPE, am depus o serie de amendamente, amendamente care uh, ating toate subiectele cu adevărat importante. Stimați colegi, uh, zgomotul de fundal este deranjant. Prin urmare, v-aș ruga să nu uh, vorbiți între dumneavoastră. Poate că ar trebui să încep de la început, sau poate că nu. Care sunt uh, lucrurile esențiale din punctul meu de vedere? Combaterea spălării de bani, frauda TVA și Uh, vizele de aur. Acestea sunt elemente esențiale care se regăsesc în momentul de față în raport. În momentul de față uh, menționăm de asemenea faptul că autoritățile fiscale dețin o serie de instrum, instrumente care pot fi folosite atâta timp cât aceste autorități beneficiază sau dispun de informațiile necesare. Uh, tocmai de aceea schimbul de informații între autoritățile fiscale este absolut esențial. În trecut ne-am axat pe uh, combaterea dublei taxări, dar în același timp trebuie să ne concentrăm pe uh, combaterea dublei tascări, uh, taxări a contribuabililor, pe siguranța fiscală pentru uh, contribuabili de asemenea. Deci subiectele acestea trebuie să fie subliniate dacă e să ne asigurăm că contributorii onești sunt recompensați pentru comportamentul lor. De fapt, noi ne dorim să-i combatem pe răufăcători nu să le punem bețe în roate uh, celor ornești. În ceea ce privește uh, combaterea spălării de bani, trebuie să ne asigurăm că sistemul este solid. Dacă statele membre nu pun în aplicare corect actele legislative în vigoare, trebuie să ne gândim dacă directiva privind combaterea uh, spălării de bani n-ar trebui mai degrabă să se transforme într-un uh, regulament, ceea ce ar duce la o mai bună reg- punere în aplicare. Aș putea să vorbesc mai mult, dar sunt absolut convins că și EPE vrea să-și spună cuvântul. Vreau uh, de aceea în încheiere să-i mulțumesc pentru atitudinea constructivă care cred că va continua, sper că va continua și pe viitor. Noi ne dorim ca mesajul Parlamentului European în acest domeniu să fie clar, uh, eforturile noastre cu siguranță vor continua. De asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule președinte, secretariatului Comisiei și tuturor celorlaltor colegi. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează domnul uh, Cofort în numele socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi! Vreau și eu să-i mulțumesc colegului Niedermayer pentru atitudinea co- constructivă și pentru cooperarea, spiritul de cooperare în care am lucrat. Nu e un secret uh, faptul că nu suntem de acord pe unele propuneri, dar cu toate acestea am reușit să ajungem la un compromis pe mai multe subiecte și uh, am ajuns la concluzia că e corect să nu fim de acord pe anumite uh, subiecte. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, echipei eh, socialiștilor și democraților, eh, secretariatului Comisiei și noastră, domnule președinte, pentru toată asistența oferită. Am lucrat într-un calendar strâns, asta ne-a solicitat pe toți, bineînțeles, dar pe de altă parte sunt absolut convins că toate aceste eforturi uh, vor da rezultate Iată, avem acum un proiect de raport care este solid în recomandări, este bine uh, uh, are baze științife, eh, științifice solide, de asemenea nu ne rușinăm să arătăm cu degetul în direcția statelor sau companiilor care nu se ridică la nivelul așteptărilor. Și e important ca toate descoperirile pe care le facem să fie uh, transmise publicului și, bineînțeles, comisiei. Dar, bineînțeles, că arătăm cu degetul doar atunci când avem informații care, ba, care uh, stau solide, care stau la baza acestei atitudini a noastre. Bineînțeles, intrăm intrăm în detalii în ceea ce privește cazurile mari de spălare de bani care au fost uh, descoperite în cursul actualului mandat al comisiei noastre. Și, uh, bineînțeles, uh, toate detaliile acestea se bazează pe date. Venim cu date cât se poate de, cu recomandări cât se poate declare în ceea ce privește porturile libere, în ceea ce privește instituțiile bancare și financiare, în ceea ce privește cooperarea Uh, între autoritățile statelor membre, acțiunile globale care ar trebui să fie conduse de către Uniunea Europeană pentru a ne asigura că statele în curs uh, de dezvoltare vor participa la toate eforturile acestea în sensul uh, unei justiții fiscale. De asemenea, atingem subiectul vizelor de aur, cerem Comisiei în acest sens să vină cu un mecanism la nivel european în ceea ce privește combaterea spălării de bani. Uh, ne dorim în acest, uh, în acest context crearea unui organism, uh, chiar un organism nou care să se ocupe de această responsabilitate. Cam asta conține proiectul nostru de raport. E important să subliniem faptul că în ultimii cinci ani Comisia, Uniunea Europeană a făcut mult pentru a combate genul acesta de, infra- de infracțiuni, dar în același timp trebuie să recunoaștem că mai sunt multe de făcut. Unele dintre autoritățile statelor membre nu uh, reușesc să supravegheze, nu pot uh, să acționeze, să pedepsească la momentul potrivit. Există de asemenea o serie de bănci care nu întrunesc uh, cerințele Uh, juridice pentru a-și demara activitățile pe care cu toate acestea le uh, demarează. Și de asemenea ne-am dat seama că sistemul european este complet incapabil uh, să tragă la răspundere toate infracțiunile fiscale. Aceasta este descoperirea noastră, e momentul să acționăm și tocmai acest semnal de uh, Uh, alarmă îl tragem în raportul nostru. Și acum câteva informații uh, administrative. N-am avut suficient sau nu am avut multe cuvinte la dispoziție în acest uh, proiect de raport și tocmai de aceea, de aceea am venit cu o serie de amendamente care uh, însumează vreo 5 uh, pagini suplimentare și care amendamente se referă la toate subiectele tematice pe care le-am schițat în lista pe care v-am pus-o la disp- dispoziție. Și acum, stimați colegi, știți prea bine, eforturile Comisiei noastre speciale nu, s-a, nu s-au încheiat. Vom continua să organizăm audieri. Bineînțeles, toate informațiile pe care le vom Uh, colecta vor fi incluse în raport, deci raportul acesta va continua să fie uh, actualizat până la prezentarea sa în uh, plenare. Există o serie de amendamente care au fost depuse de noi, după cum v-am spus, de noi coraportorii, dar există o serie de amendamente care vor fi depuse cu, de asemenea de către grupurile politice. Uh, Uh, câteva dintre subiectele absolut esențiale din punctul nostru de vedere sunt următoarele. Mai avem multe de făcut pentru a proteja lansatorii de alertă în Europa. Audierea de săptămâna trecută cu domnul Howard uh, Wilkinson și cu avocatul uh, domniei sale ne-au arătat cam care este nivelul de protecție acordat lansatorilor de alertă în Europa. Stimați colegi, Trebuie să analizăm cadrul juridic uh, la nivel național și la nivel european pe tema aceasta. Bineînțeles, uh, purtăm acum negocieri pe tema directivei privind lansatorii de alarmă. Acest, uh, această directivă promite să devină un fel de standard al Parlamentului European în eforturile sale, dar uh, în același timp, trebuie să ținem cont de informațiile primite din partea uh, experților, să ținem cont de legislația specifică, să, să includem în diversele acte legislative uh, Uh, o serie de elemente pentru protecția lansatorilor de alarmă și de asemenea trebuie să, să facem ceva împotriva acelor uh, acorduri uh, de confidențialitate care sunt o problemă pentru lansatorii de alertă. Mai există multe de făcut și în ceea ce privește dosarul COMEX. Am văzut că am avut de a face cu un jaf un jaf uh, a cărei victime au fost tocmai, uh, au fost tocmai contribuabilii. Uh, banii aceștia au fost furați pentru a acoperi viața luxoasă a unora sau a altora. Dar situația aceasta a putut apărea din pricina faptului că nu există o cooperare și un dialog susținut între autoritățile statelor membre. Deci cei care se fac vinovați de acest scandal, practic au făcut tot ceea ce ar trebui să facă autoritățile statelor membre. Uh, infractorii au cooperat strâns pentru a-și atinge obiectivele. Noi, uh, sub comisia noastră, trebuie să înțelegem acest scandal și să găsim soluții pentru a ne asigura că genul acesta de șaf nu va mai putea fi repetat. Stimați colegi, aștept cu nerăbdare dezbaterea pe marginea acestui raport. Uh, mă aștept să colaborăm în continuare la fel de fructuos. Am lucrat în fiecare dintre uh, aceste comisii speciale. Am fost raportor uh, în trei dintre comisiile speciale și tocmai de aceea, în încheiere, aș vrea să vă spun că uh, toate eforturile noastre s-au bazat pe integritate și, și cooperare și tocmai de aceea sunt absolut convins că vom obține rezultate în acest domeniu foarte important. Vă mulțumesc foarte mult și aștept o, să dați dovadă de o atitudine constructivă până la finele mandatului actual. Mulțumesc! Mulțumesc. Ar urma acum domnul Klintz din partea ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să le mulțumesc celor doi uh, raportori pentru eforturile depuse. Raportul este unul uh, echilibrat și ne arată cât se poate declar că subcomisia noastră a fost harnică, am organizat o serie de cercetări, investigații, audieri, etc., etc. Uh, recomandările concrete nu mă mulțumesc neapărat. Dacă e să obținem rezultate, cred că trebuie să venim cu niște recomandări cât se poate de concrete. Asta pentru că, să nu uităm, vorbim aici despre o groază de bani. Dacă vom reuși uh, să eliminăm măcar o parte dintre aceste infracțiuni, n-am avea niciun fel de probleme în ceea ce privește dotarea viitorului cadru financiar multianual. E clar că evaziunea fiscală și optimizarea fiscală nu pot fi acceptate. Trebuie să fie limitate doar se pune problema care este calea potrivită pentru a atinge aceste deziderate. Dacă mă gândesc la evaziunea fiscală și mă gândesc de asemenea la companiile digitale, atunci cred că recomandările făcute în raport nu sunt neapărat cele mai potrivite. Cifrele care sunt uh, trecute aici sunt uh, simulări, nimic altceva, care n-au neapărat de a face ceva de a face cu realitatea. Expertul care a creat aceste, uh, aceste simulări uh, își neagă până în momentul de față rezultatele obținute, uh, susține că cifrele sunt greșite, între timp diferența între ceea ce plătesc companiile digitale și cele normale este foarte mică, dacă există. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că nu încercăm să impozităm uh, un profit prin intermediul cifrei de afaceri, pe baza cifrei de afaceri. Așa ceva nu este posibil. După aceea, uh, TVA-ul. De 14 ani uh, tot discutăm despre frauda cu TVA. Știm cum putem să o combatem, dar în practică nu reușim să o combatem. E clar că statele membre trebuie să facă mai mult de acum înainte decât au făcut până în momentul de față și nu are are niciun sens să organizăm audiere după audiere. Și uh, iată, ajung acum la scandalul cum ex sau cum cum. Și dată fi, dat fiind acest, uh, de, date fiind aceste scandaluri, trebuie Uh, clar să înțelegem care sunt competențele autorităților naționale. Cu niște misiuni cât se poate de clare, vom putea să evităm genul acesta de scandaluri. De asemenea, avem, avem nevoie de niște declarații din partea băncilor, cum că băncile nu vor sprijini genul acesta de scheme. În cazul în care se dovedește că au făcut-o, uh, băncile trebuie să fie uh, trase la răspundere în justiție. De asemenea, analiza juriștii sau consultanții uh, fiscali trebuie, uh, rolul lor trebuie să fie uh, clarificat. Avem nevoie de o colaborare mai strânsă între unitățile de informații financiare, avem nevoie poate de un FBI, FBI uh, european. Uh, poate că n-ar fi uh, rău să avem și o colaborare între acest FBI uh, european și cel american. De asemenea, lansatorii de alertă trebuie să fie sprijiniți, uh, protejați. Sunt într totul de acord cu raportorii, dar nu doar ei trebuie să fie protejați, ci și jurnaliștii de investigație trebuie să fie pro- protejați. Am văzut ieri cum uh, sunt ei atacați de către cei bogați de, din întreaga lume pentru toate uh, informațiile pe care le dau uh, publicității. Și mă opresc aici pentru că mi-am depășit timpul. Mulțumim, domnul Crespo, în numele GUE. Patru minute. Gracias, <clears throat> presidente. Intentaré ceñirme más. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să mă încadrez în timpul acordat. Uh, adevărul este că structura raportului ni se pare bună. Credem că poate să fie o metodologie bună de lucru, ne îngrijorează mai mult faptul că raportorii sunt uh, să fie dispuși să, să discute cu celelalte grupuri conținutul rapor, raportului, să nu uh, funcționeze dinamica coaliției, uh, să se utilizeze marea majoritate pentru a respinge uh, al, al amendamentele celorlalte grupuri. Lucru care s-a văzut în unele reuniuni de raportori din umbră și, de asemenea, um, uh, să nu se rețină uh, observațiile noastre și cele făcute de vicepreședintele nostru. Fundamental este ca realitate că realitatea este prea uh, crudă. Întotdeauna uh, venim în urma scandalurilor și realitatea ne depășește. Nu reușim să uh, stăvilim problemele structurale care fac din Uniunea Europeană uh, să fie un paradis al uh, evaziunii și al eludării fiscale. Prezența paradisurilor fiscale în interiorul Uniunii Europene, Europene și la periferia ei uh, este o, ca o temă tabu într-o piscină, dacă, dacă este uh, o mică gaură, poate să se scurgă toată apa. Nu contează cât de mare este gaura respectivă. În plus, ne pare îngrijorător că teme care au fost aprobate în, în rapoartele anterioare, PANA, taxe 1 și taxe 2, uh, aprobate de către plenul Parlamentului European, aceste teme nu se consolidează în acest raport și nu se regăsesc în această propunere. Uh, mi se pare că acest raport taxe 3 dă pași înapoi comparativ cu uh, obiectivele. Care sunt aceste teme? De exemplu, să se vor... acum se vorbește de intermediari și nu de facilitatori. Nu ni se pare acceptabil. Acest raport trebuie să aibă o secțiune specifică în legătură cu această chestiune a facilitatorilor. Să se vorbească doar despre bănci în partea de spălare de bani, pentru că uh, când aceste scandale au demonstrat, scandaluri au demonstrat că sunt implicate și actori facilitatori în evaziunea și eludarea fiscală. În raportul PANA, de exemplu, acțiunile de facilitare uh, care de asemenea au dispărut din acest raport. De asemenea, amnistiile fiscale nu sunt condamnate clar Eh, lucru care exista în raportul PANA și nu există aici. Mi se pare îngrijorător că am eh, eh, dat pași înapoi. În ceea ce privește întreprinderile Paravan, de asemenea, care acționează în Luxemburg, Cipru, țările de jos, este foarte clar că acestea indică uh, operațiuni de evaziune fiscală. Raportul PANA era mult mai clar în acest sens. De asemenea, raportul PANA era mult mai clar în ceea ce privește cooperarea unităților de cercetare financiară și raportul Parlamentului conținea o serie de elemente utile care nu sunt reluate, din păcate, în acest raport, ci Comisia INTA a realizat un raport în 2016 pe exact această temă, ale cărui idei pot să fie reluate. Mai sunt și alte aspecte în legătură cu care putem fi critici. De exemplu, lista paradisurilor fiscale. Pentru noi, care ă, nu recunoaștem că există ă, paradisuri fiscale în Uniunea Europeană, cu toate că există șase state care au asemenea, un asemenea caracter. O altă temă, să nu se menționeze doar procesul BEPS, uh, care s-a demonstrat că este insuficient și că ar trebui să susținem o mm, taxă financiară globală și renegocierea tratatelor tratatelor fiscale care să țină cont de realitatea economică a multinaționalelor și de utilizarea utilizarea de către statele membre acestora. Acest lucru ar trebui să se facă în uh, cadrul 1. Trebuie să uh, respectăm timpul de vorbire pentru că va veni domnul comisar peste o jumătate de oră. Sven Gigold acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc uh, celor doi coraportori pentru proiectul de raport. Nu am prea văzut o logică de coaliție în această comisie, nu prea văd uh, Uh, semne că se va materializa acum. Eu uh, aștept, eu aștept cooperarea uh, dincolo de peisajul politic. Bineînțeles, în raport există multe aspecte bune și este important să facem o comparație cu ceea ce am obținut la comisiile anterioare și să nu uităm de apelurile din trecut, chiar dacă acestea nu sunt încă implementate și să luăm notă de acele aspecte care au fost implementate. În special, am dorit să avem o formulare mult mai clară în legătură cu faptul că anumite propuneri ale Comisiei încă sunt blocate la Consiliu. În raportarea pe țară uh, și CCCTB acest lucru stă la originea unei serii de probleme și Parlamentul trebuie să își uh, joace rolul pentru a pune presiune asupra statelor membre uh, pentru a impulsiona aceste schimbări legislative. De asemenea, trebuie să fim foarte răspicați în legătură cu lipsa de cooperare de către Consiliu ca în transmiterea de documente către noi și de asemenea cu președinția bulgară care a refuzat în repetate rânduri să apară în fața comisiei noastre uh, o încălcare a principiului cooperării sincere și nu trebuie să uh, ne sfim să spunem acest lucru. În ceea ce privește partea în legătură cu uh, impunerea uh, corporativă, uh, Eh, avem eh, lacune în ceea ce privește deciziile fiscale și în anumite părți ale eh, impunerii companiilor avem o cursă spre rate din ce în ce mai scăzute în acele regime, regimuri fiscale favorabile brevetelor și există și o cooperare în acest sens în ceea ce privește uh, impozitarea individuală. individuală. Unele state membre vând pașapoarte care permit uh, mutarea sediului în anumite state membre și oferă chiar uh, regimuri uh, uh, speciale pentru persoane înstărite. De exemplu, Italia. Europa trebuie să acționeze aici pe partea corporatistă. Mai mult, există lacune importante în directiva privitoare la uh, cooperarea administrativă pe care am votat-o, de exemplu, venitul care provine din active uh, tangibile, cum ar fi imobilele, nu sunt incluse și am văzut în evaziunea fiscală, în spălarea de bani, uh, există presiuni foarte mari ca venitul la acest nivel să nu fie inclus. Ar trebui să includem și un apel ca uh, să avem un regulament uh, la nivel european în legătură cu monedele virtuale. Am discutat de mai multe ori acest lucru, ar trebui să vorbim despre efectele negative asupra statelor în dezvoltare, unde putem să facem mai mult și, în ultimul rând, aș dori Um, să introducem formulări puternice în legătură cu uh, legislația internă a statelor membre, după cum a spus și domnul Clins. Este nevoie de un FBI european pentru a putea acționa la același nivel de securitate pentru beneficiul cetățenilor noștri în ceea ce privește criminalitatea financiară la nivel european. Avem nevoie de instituții europene ca să îi poată ancheta și urmări pe acești infractori. Vă mulțumesc, nu mai văd alți raportori sau raportori din umbră. Așadar, începem a doua rundă eh, din partea PP, dom, Tom Van Kendelar. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, stimați colegi și eu mulțumesc că acest proiect de raport mi se pare foarte complet și în plus a uh, scos uh, au utilizat uh, datele care au apărut în Panama Papers. În plus, se bazează pe date concrete, ceea ce îmbunătățește credibilitatea comisiei noastre. Dacă extremele Parlamentului European spun că este insuficient, poate că înseamnă că lucrurile de fapt merg destul de bine. În ceea ce privește frauda cu TVA, trebuie să uh, discutăm despre modernizarea sistemelor uh, și regimurilor de TVA. Lipsa de colectare a TVA, 300 uh, de miliarde de euro, chiar doar pentru Belgia, uh, este vorba de bani care nu sunt colectați. Am fi putut să echilibrăm bugetul cu această colectare de TVA pentru că avem o um, îndatorare de 2.300.000 de euro. Avem nevoie de o acțiune comunitară, avem nevoie de un regim european pentru a evita aceste uh, construcții care nici măcar nu sunt ilegale. În al doilea rând, vizele de aur. Trebuie să îmbunătățim schimbul de informații, avem nevoie de uh, o formulare foarte răspicată în raport. Nu putem să permitem acest sistem de vize pentru că deschidem uh, piețele uh, deschidem poarta pentru piețele de capital negru. Și acest aspect este extrem de indignant pentru foarte mulți cetățeni. După aceea, în ceea ce privește monedele, monedele virtuale, acestea trebuie să fie evaluate de către Comisia. Comisia trebuie să vină cu propuneri concrete, un cadru european care să protejeze investitorii și, în același timp, să creeze instrumente pentru a evita frauda și pe piețele care folosesc aceste monede virtuale. Uh, eu mm, susțin raportul final. Vă mulțumesc uh, din partea SD, doamna Schlein, două minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi coraportori, domnul Cofod și domnul Niedermayer, pentru munca depusă. Rezoluția este destul de avansată. Cred că membrii acestei comisii deja au o experiență considerabilă în aspectele, de, aspectele fiscale. O soluție în legătură cu anumite aspecte legate de dezvoltare și de perspectivele de dezvoltare în legătură cu uh, fiscalitatea. Trebuie să se ține cont de efectele uh, Uh, acestor impozite și uh, impactul TVA în statele în dezvoltare. TVA este una dintre cele mai eficiente um, instrumente pentru guverne pentru a acumula uh, bani, însă trebuie să evităm modelele de impozitare regresivă, pentru că se ajunge la un cerc vicios de uh, reducere a resurselor pentru cetățeni și uh, servicii sociale. Aș uh, propune și o formulare diferită pentru organismul uh, fiscal al ONU în, în ceea ce privește lupta împotriva evaziunii fiscale. Am folosit cuvântul interguvernamental pentru că dacă spunem global ar putea fi un termen prea vag. De asemenea, Comisia și statele membre ar trebui să Um, facă o analiză a impactului politicilor fiscale europene și ale statelor membre asupra statelor în dezvoltare. Aici putem să identificăm și să evităm efectele negative asupra acestor state, deci aș propune să adăugăm acest lucru textului. În plus, aș dori să se echilibreze alocarea drepturilor de impunere între uh, statele în dezvoltare pe uh, uh, modelul ONU al Convenției de, de impozitare. După cum am auzit în mai multe audieri publice aici. De asemenea, rolul instituțiilor comunitare în negocierea tratatelor fiscale. Dacă vorbim cu aceeași, cu un singur glas, ar fi mai bine pentru Uniunea Europeană și pentru statele, permane, statele membre. Uh, Sper că acest raport va fi astfel consolidat. Vă mulțumesc din partea ALDE, Wolf Klintz. Poate pot să folosesc eu slotul ALDE, pentru că domnul Klintz nu este în sară, să fac o observație nu neapărat uh, uh, pe fond, ci în ceea ce privește abordarea. V-aș reaminti că nu este vorba de un raport obișnuit. Uh, s-a înființat această comisie doar pentru a produce acest raport și am avut o serie de audieri, misiuni, s-au făcut o serie de eforturi cu costuri. Acesta ar fi primul lucru. În al doilea rând, raportul ar trebui să sublinieze și să consolideze munca celor patru comisii din acest domeniu în, în mandatul nostru. Și de asemenea, la, la începutul mandatului nostru am spus că punem accentul pe implementarea efectivă și uh, a recomandărilor comisiilor anterioare. De aceea, în acest raport ar trebui să fie un Rolls Royce al rapoartelor, să prezinte foarte clar cum uh, arată implementarea recomandărilor și să aibă un uh, să, se exprime foarte clar în legătură cu recomandările sale. Acum, în numele verzilor, domnul Sven Giegold, dacă este nevoie. Pentru că nu mai este altcineva. Nu m-ați ascultat suficient pe mine în comisia aceasta, este suficient pentru astăzi. Bun, înseamnă că am lucrat foarte eficient. Aș deschide intervențiile spontane, domnul Paul Tang. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc celor doi coraportori pentru uh, raportul interesant și bine structurat. Voi încerca să fiu concis. În primul rând, mi se pare dificil uh, în această muncă lipsa datelor și imposibilitatea de analizare a datelor. Câteodată lucrăm în întuneric și cred că raportul ar trebui să se refere la acest lucru, că avem nevoie de o infrastructură de cercetare ca datele să fie uh, puse la dispoziție de către administrațiile fiscale pentru a putea îmbunătăți situația. Acesta este primul lucru uh, Eh, de exemplu, eh, impozitul eh, digital pe care îl discutăm în aceste săptămâni. Un al doilea lucru care mi se pare că lipsește din raport este că interacțiunea între statele membre este lăsată pe din afară. Cu toate că știm cu toții că există fluxuri foarte importante în Uh, spre anumite state membre în detrimentul statelor cu uh, rate mai mari de impunere spre uh, statele cu rate mai mici. Vin din țările de jos și pot să spun că multe fonduri vin din Germania, Germania Italia, către țările de, de jos. Nu putem să avem o situație în care acest lucru se perpetuează. Acest lucru arată că avem nevoie de abordare europeană și în ceea ce privește măsurile împotriva spălării banilor, am găsit uh, formulări mai puternice. Mi se pare inevitabil să avem o anumită centralizare și de asemenea sunt de acord cu uh, cererea lui Sven Giegold a unui FBI european. Dacă este posibil ca criminalitatea să acționeze transfrontalier, trebuie ca și munca de uh, anchete să poată să aibă loc transfrontalier. Și cred că există susținere publică suficientă în acest sens. Vă mulțumesc. Deci, Vă mulțumesc, doamna uh, Pircu Rohonen. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor care au participat la redactarea acestui raport, să mulțumesc și secretariatului pentru sprijinul pe care ni l-a oferit. Comisia noastră și comisiile anterioare din acest domeniu cred că a lucrat uh, foarte bine pentru a uh, pune pe tapet aceste probleme uh, evaziunii fiscale. Avertizorii de, de integritate au fost foarte utili pentru a ne atrage atenția asupra tuturor acestor uh, scandaluri, inclusiv ultimul, cum ex. Eu aș dori să mă refer la, la problema viză, așa numitelor vize de, a, de aur, care are o problemă care are un impact și din punctul de vedere al securității statelor membre, inclusiv a celor care nu au asemenea uh, mecanisme. Este uh, Uh, inacceptabil să poți uh, deveni cetățean european prin intermediul unor investiții și plătind um, o anumită sumă de bani. Toate aceste sisteme suferă datorită lipsei uh, de transparență, datorită lipsei verificării persoanelor respective. Mă bucură faptul că ați cerut să se pună capăt unor asemenea uh, acestor aranjamente care există în continuare în, în statele mele cât mai repede cu posibil și aștept cu nerăbdare să văd care va fi și părerea comisiei, rezultatele anchetei comisiei din acest punct de vedere și sper ca pe viitor autoritățile să reacționeze mult mai rapid în urma unor uh, asemenea informații care ajung în uh, sfera publică. Este greu să înțeleg de ce de fiecare dată jurnaliștii de anchetă sunt cei care ne atrag atenția asupra acestor probleme. Eu mi-aș dori ca autoritățile să fie mai active din acest punct de vedere. Vă mulțumesc, uh, Wolf Klintz, numele Aldă. Da, un singur lucru. Cred că Uh, magnitudinea fraudei fiscale despre care discutăm este cunoscută destul de bine de o mare parte, de marea majoritate a populației, pentru că este un subiect care a fost bine reprezentat în uh, mass media. Din punctul meu de vedere, cetățenii Uh, tot mai des se întreabă dacă mai pot avea încredere în Uniunea Europeană ca o Uniune în care statul de drept este uh, respectat. Și dacă aceste dubii se extind și cresc, se aprofundează, uh, riscăm ca cetățenii să înceapă să se întrebe dacă cumva democrația ar fi cel mai potrivit sistem de a guverna o țară. Nu trebuie să uh, tratăm uh, lucrurile cu ușurință prea mare, pentru că nu este vorba doar de uh, bani furați de un infractor de la contribuabil. Dacă nu vom găsi o soluție acestei probleme, riscăm să subminăm bazele Uniunii Europene și bazele democrațiilor noastre. Drept urmare, v-aș ruga să fim uh, cât mai preciși în recomandările noastre, astfel încât pentru, să, să putem dovedi cetățenilor europeni acum, mai ales acum, înaintea alegerilor uh, europene, că um, ne apropiem de acești infractori pentru a mai uh, continua această situație în care ei întotdeauna sunt cu un pas înaintea noastră. Mulțumesc! Thank you! Mulțumesc! Nu mai văd pe nimeni altcineva care să dorească să ia cuvântul la intervențiile spontane. Aș dori să mă alătur și eu celor care au mulțumit coraportorilor pentru activitatea lor de până acum și aș dori să le dau lor uh, cuvântul pentru a trage concluziile. Ludec Niedermayer din partea PP este primul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate aceste cuvinte amabile, doar câteva precizări din partea mea. Uh, de fiecare dată încercăm să reflectăm rezultatele audierilor organizate și așa, așa cum s-a întâmplat cu audierea de ieri, cu, cum, uh, privind Mex și așa mai departe, salut această cerere de a avea recomandări și mai specifice. Le aștept cu nerăbdare dacă le veți depune sub forma unor amendamente. Nu a fost intenția noastră să nu fim uh, atât de specifici, însă nu întotdeauna este foarte ușor să găsim soluția potrivită și aș propune că uh, eu uh, ar spune că nu întotdeauna crearea unor noi instituții mm, este o soluție care poate funcționa. Deci aștept cu nerăbdare să văd uh, propuneri din partea dumneavoastră. Și în ultimul rând, în mod evident facem trimitere și la recomandările anterioare ale Parlamentului uh, European și că unele prof, uh, uh, propuneri, cum ar fi CCCTB, vor fi foarte utile pentru a uh, rezolva cel puțin câteva aspecte ale acestei probleme și, și mulțum, îi mulțumesc și lui Paul care a menționat această problemă a lipsei de date, de, de informații. Am încercat să ne, baz, să ne bazăm raportul pe cât mai multe informații. Dacă am dispune de mai multe informații, am ajunge la concluzii mai potrivite și am putea să uh, formulăm recomandări și mai potrivite. Deci, în rezumat, aștept cu nerăbdare să lucrăm la amendamentele de compromis, pentru că, după cum am spus, uh, ideile bune cred că trebuie să se regăsească în acest raport și uh, cred că voi, uh, vom reuși să, să găsim compromisul nu doar cu IEPE, dar și cu ceilalți uh, reprezentanți ai grupurilor politice. Mulțumesc, pe Cofă, de numele și da. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și colegilor pentru comentariile lor care mie mi s-au părut a fi constructive pentru a răspunde domnului Clint. Uh, aveți dreptate. Respectarea statului de drept în Uniunea Europeană ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți eurodeputații. Când vine vorba de taxare, de uh, infracțiunile fiscale, există o discrepanță imensă între legile existente și modul în care acestea sunt puse în aplicare de autoritățile din uh, statele membre și cred că trebuie să găsim o soluție pentru a um, depăși această discrepanță cât mai repede posibil. În ceea ce privește lungimea raportului, insist asupra acestui punct. Uh, spațiul este limitat. Deci uh, ne-am fi dorit să includem și mai multe aspecte în raport, dar a trebuit să ne stabilim niște priorități. De asemenea, um, rapoartele finale adoptate de uh, comisiile anterioare, taxe, tax 1, tax 2, PANA și așa mai departe, și recomandările din uh, rapoartele respective sunt valabile în continuare. Uh, dacă am fi repetat uh, recomandările respective în acest raport, nu am mai fi avut spațiu pentru propriile recomandări. Deci nu avem la dispoziție un spațiu nelimitat și uh, am pornit și nu am ignorat activitatea comisiilor parlamentare speciale anterioare, așa după cum a spus și domnul președinte și sunt de acord uh, cu cele spuse de Sven Gingol, CCCTB și raportarea pe fiecare țară în parte sunt uh, uh chestiuni care uh, Um, vis-a-vis de care ar trebui să înregistrăm progrese până la sfârșitul uh, acestui mandat și când vine vorba de, cooperare, de, o, cooperare, de o cooperare sinceră, insistăm din nou asupra faptului că, de fapt, Consiliul nu dă dovadă de o cooperare sinceră, așa cum i-ar cere uh, tratatele, pentru că nu ne transmite întotdeauna documentele pe care le, pe care le cerem. Este dificil să ne desfășurăm activitatea dacă nu avem acces la informațiile necesare și uh, Consiliul trebuie să ne ajute din acest punct de vedere. Am luat, mi-am notat toate comentariile colegi, uh, colegilor. Unii dintre ei s-au referit la faptul că frauda cu TVA este un capitol mare în raportul nostru. Poate vă aduceți aminte de scandalul uh, Paradise Papers de anul trecut, care ne-a arătat cum funcționează aceast- aceste scheme de fraudare a TVA, iahturi și așa mai departe. Și magnitudinea problemei, așa cum au spus și alți colegi, este incredibil de mare. În plus, în legătură cu țările dezvoltate, eu cred că tot ceea ce fac acestea, inclusiv noi, ar trebui să fie um, aliniate obiectivelor dezvoltării durabile. Deci, uh, politicii fiscale ar trebui să fie aliniate obiectivelor de dezvoltare. Deci coerența politicilor noastre este deosebit de importantă și din acest punct de vedere. Deci trebuie să ne gândim dacă propunerile făcute de noi respectă aceste principii generale. Și mai doream să spun ceva în legătură cu implementarea, pentru că am adoptat uh, multe legi uh, Uh, legi uh, în trecut și cerem crearea unei subcomisii în viitorul mandat legislativ care să se ocupe de aspectele fiscale. Pentru că toate actele legislative adoptate în trecut ar trebui să fie puse în aplicare și este un subiect uh, de care în continuare ar trebui să se ocupe Parlamentul European. Și în fine, sunt de acord cu ce a spus de Paul Tang, lipsa informațiilor și estimările generale de la care a trebuit să pornim în activitatea noastră nu ne-a ușurat deloc uh, munca. Dacă am fi dispus de informații mai bune, cred că am fi găsit uh, soluții mai bune pentru a rezolva această problemă a fraudei, evaziunii fiscale. Vă mulțumesc pentru cooperare. Nu facem parte dintr-o mare coaliție, domnule Miguel. Am lucrat îndeaproape cu toată lumea pentru a îmbunătăți acest raport pornind de la rezultatele activității acestei comisii, așa cum ar trebui să facă orice comisie specială de anchetă. Mulțumesc. Domnul președinte, îți mulțumesc, uh, Iepe. Aș dori să profit de această ocazie pentru a spune bun venit stagiarilor din partea unei asociații de jurnaliști din Dan- Danemarca și mulțumesc din nou coraportorilor, raportorilor din umbră pentru munca lor. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi pentru dezbaterea eficace și productivă pe care am avut-o, pe care am reușit să o încheiem puțin mai devreme. Luăm o scurtă pauză și o să începem la ora 16 fix în, pre- în prezența domnului comisar Moscovici. Mulțumesc! Thank you. Thank you. Thank you so much.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

Dragi colegi, haideți să reluăm activității Comisiei Tax 3. Aș dori să îi spun un călduros bun venit domnului comisar Moscovici, care astăzi se va referi la implementarea recomandărilor adoptate de anterioarele comisii speciale ale Parlamentului European. Dumnealui se va referi și la reuniunea ministrilor ECOFIN din decembrie, ocazie cu care ar trebui să fie luate decizii importante privind uh, taxarea mediului digital. Să sperăm că vor fi discutate și chestiuni legate de lista gri a paradisurilor fiscale, deci avem o sumedenie de subiecte de discutat cu domnul comisar. Mă bucură faptul că domnul comisar Moscovici vine în fața comisiei noastre deja a doua oară. Apreciez de asemenea abordarea flexibilă și de cooperare cu Parlamentul European. Bine ați venit, domnule comisar, și vă dau cuvântul pentru Uh, prezentarea introductivă până la 15 minute veți avea la dispoziție. Vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, uh, stimați membri ai uh, subcomisiei taxe. Vă mulțumesc pentru această invitație, am acceptat-o întotdeauna cu plăcere. De 8 luni de zile a fost constituită această subcomisie, mai aveți 4 luni de mandat și cred că a venit momentul să evaluăm rezultatele obținute în lupta noastră comună împotriva evaziunii și eludării fiscale. Spun luptă comună pentru că de la începutul acestui mandat atât Comisia cât și Parlamentul European au luptat din greu și au făcut-o împreună. Comisiile speciale a Parlamentului European, TAX, TAX 2, PANA, ca urmare a scandalurilor fiscale pe care le cunoaștem, Panama Papers, Lux, uh, LuxLeaks, uh, Cumex, uh, etc. Ei bine, toate acestea dovedesc faptul că Uniunea, uh, Parlamentul European și-a asumat acest subiect și s-a transformat într-un actor uh, puternic în lupta împotriva evaziunii fiscale. Cele două institu- instituții ale noastre au devenit aliați în această luptă. Cred că eforturile noastre vor da rezultate și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea noastră, așa cum și uh, uh dumneavoastră. Sper că sunteți uh, conștienți de susținerea pe care Comisia vă oferă dumneavoastră. 75% dintre cetățenii europeni consideră că Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult pe plan fiscal, deci iată, trebuie să ne asumăm această responsabilitate, trebuie să luptăm până la următoarele alegeri, asta pentru a ne asigura că și uh, cei care ne vor uh, uh, înlocui la nivelul Uniunii Europene vor, continu- vor continua aceste eforturi. Iată, la șase luni de la sau la șase luni înainte de, sau cu șase luni înainte de alegerile europarlamentare, trebuie să tragem un bilanț. Putem, face, putem fi mândri de ceea ce am obținut în acest uh, mandat, pentru că mult mai multe s-au uh, obținut în acești ultimii patru ani decât în ultimii 20 de ani. Am conștientizat uh, cu toții că, iată, se pot face pași înainte, chiar dacă nu există unanimitate, am reușit din 2014 încoace să adoptăm 13 uh, propuneri, asta cu regula man, uh, uh, unanimității. Ne-am tot uh, plâns de această regulă, dar iată că ea totuși dă rezultate. Bine, e drept că presiunea instituțiilor internaționale, presiunea scandalelor, uh, presiunea opiniei publice și, bineînțeles, uh, Uh, presiunea Parlamentului European au uh, schimbat poziția statelor membre din Consiliu. Deci, iată, acesta este climatul în care trăim. Din, în ultimii patru ani ne-am axat pe două principii, și anume transparența și justiția fiscală. În ceea ce privește transparența fiscală, cea mai emblematică propunere este cu siguranță cea care uh, se referă la Uh, bănci, uh, intermediarii fiscali, bănci, adică consilieri fiscali, care vând clienților lor o serie de scheme de optimizare fiscală, uh, de-a dreptul agresivă, în încercarea de a optimiza și mai mult activitățile fiscale ale unor companii. Ei bine, această directivă din 2020 încoace, încolo îi, vor, îi va obliga pe intermediari să transmită schemele de optimizare autorităților naționale. Ideea nu este aceea de a-i pedepsi pe intermediar, ci uh, Ideea este aceea de a le permite autorităților uh, naționale să-și schimbe, să, să acopere uh, lacunele legislative. De asemenea, ideea este aceea de a elimina complet zonele uh, gri din legislația europeană pentru că aceste zone, iată, există. Am lărgit transparența atât la nivelul intermediarilor, dar mai mult decât atât am generalizat schimbul de informații și schimbul de informații este până la urmă uh, condiția sine qua non pentru rezultatele în domeniul acesta. Iată, scandalul Cumex mm, dovedește că existau la, lacune în ceea ce privește schimbul de informații la nivel național și internațional între unitățile de informații financiare. Dacă cu câtva timp în urmă schimbul acesta de informații era voluntar, ei bine, lucrurile se vor schimba, pentru că voluntariatul acesta n-a funcționat. Și tocmai de aceea, din 2014 încoace, am stabilit o schimbare a regulilor la nivel european. Până în momentul de față, schimbul de informații era nu doar uh, voluntar, ci și aleatoriu. Iată, Uh, schimbul de informații a devenit acum obligatoriu, toate statele membre trebuie să transmită celorlaltor state membre toate informațiile cu privire la conturi, cu privire la uh, acordurilor, uh, acordurile dintre state și companii, cu privire la veniturile înregistrate de către o companie în respectivul stat membru. Deci, încercăm să creăm un fel de echitate a regulilor uh, Uh, la nivel european, fără a aduce neapărat atingere competitivității și concurenței. De asemenea, știm că aceste sisteme fiscale avantajoase uh, sunt exploatate nu doar de către state, ci și de către companii. Companiile vin cu strategii de planificare fiscală agresivă în încercarea de a nu-și achita impozitele și taxele care le revin. Uh, Uh, concurența fiscală neloială însă uh, nu poate fi acceptată la nivel european și tocmai de aceea Comisia Europeană a atacat problema am identificat pentru prima dată șapte state membre ale căror uh, sisteme fiscale sunt adeseori folosite, cel puțin din perspectiva noastră, în contextul schemelor de optimizare fiscală agresivă. Bine, ideea nu era aceea de a arăta cu degetul statele membre, nu, ideea nu era aceea de a le stigmatiza. Ne doream pur și simplu un cadru fiscal comun care să asigure competitivitatea Europei la nivel mondial și care să uh, asigure că toate companiile active pe teritoriul Uniunii Europene respectă aceleași uh, reguli. Iată, această, această, acest demers al Comisiei Europene, uh, Europene s-a soldat cu măsuri luate la, uh, eficiente și uh, efective luate la nivelul mai multor state membre, lucru care nu poate decât să ne bucure. După aceea, paradisurile fiscale din afara Uniunii Europene. Știm uh, cât de mare este problema și tocmai de aceea, în decembrie 2017, uh, la solicitarea uh, Comisiei Europene, Șefii de stat și de guvern au adoptat pentru prima dată o listă neagră a paradisurilor fiscale la nivel mondial. Știm prea bine discuțiile legate de caracterul uh, complex uh, sau cuprinzător uh, sau din potriva acestei liste. Eu aș spune mai degrabă că este vorba despre, despre o listă gri, nu o listă neagră. Vorbim despre 65 de state uh, pe care le somăm să vină cu măsuri, uh, măsuri care să prevină includerea lor pe o listă viitoare, o listă neagră de data aceasta. Și trebuie să recunoaștem că cel puțin unele dintre aceste state au întreprins deja pași, pași în direcția uh, eliminării acestor uh, lacune. Un exemplu recent este Nabibia. 5 din 17 state au rămas în momentul de față pe, pe listă, deci doar atât. Uh, uh, asta este dovada faptului că lista noastră a dat rezultate. După aceea, aș vrea să, insiste, să insist pe uh, fiscalitatea digitală un uh, alt subiect foarte important. De ce erau nevoie, era nevoie de măsuri în acest domeniu? Pentru că în doar câteva decenii economia noastră a fost uh, schimbată complet de, regula, de era digitală. Din păcate însă, dacă companiile au evoluat, uh, regulile fiscale n-au evoluat neapărat. Deci, iată, avem de a face cu o economie numerică sau uh, digitală, uh, impalpabilă, care trebuie să fie totuși impozitată cumva. Regulile noastre, e drept, sunt desuete. Și ca urmare, iată, companiile digitale sunt uh, prea puțin sau chiar deloc impozitate pe teritoriul Uniunii Europene. Iată o situație inacceptabilă inacceptabilă și din perspectiva cetățenilor noștri. Era vorba despre o problemă care trebuia să fie eliminată. Uh, pierderile, de asemenea, fiscale sunt substanțiale, lucru care nu poate decât să reprezintă o presiune asupra bugetelor noastre, deci e clar că și genul acesta de activități, uh, adică activitățile digitale, trebuie să fie impo- impozitate. Uh, trebuie să înțelegem însă că există o diferență între uh, între companiile digitale com- și companiile uh, tradiționale, uh, dar aceste diferențe nu trebuie să uh, reprezintă un impediment în calea echității fiscale. Și iată, tocmai în acest sens, Comisia Europeană a venit cu o serie de propuneri. În primul și în primul rând, modernizăm impozitul pe profit includem această dimensiune uh, digitală. Asta a fost prima decizie luată și la viitorul ECOFIN vom discuta posibilitatea uh, de a instaura o taxă asupra uh, activităților digitale uh, desfășurate în Uniunea Europeană. În continuare nu există, e drept, un acord pe tema aceasta la nivel european, dar să știți că din ce în ce mai multe state s-au raliat Comisiei Europene în eforturile sale și eu voi, nu voi precupeți niciun efort în a încerca să conving statele membre să renunțe la reticențele lor. Ecofin va fi organizat pe 4 4 decembrie, nu mai avem mult timp la dispoziție, e drept, dar asta nu înseamnă că trebuie să stăm cu brațele în sân. Dar e clar că, iată, ne apropiem, în, cel puțin în domeniul acesta, la limitele unanimității. Unanimitatea poate fi depășită sau problema unii, unii, unanimității uh, poate fi depășită, dar Uh, în același timp, unanimitatea, cel puțin în unele domenii, se poate dovedi a fi o, un obstacol de netrăcut. Și am văzut asta în ceea ce privește uh, discuțiile cu privire la CCCTB, cu privire la TVA, etc., etc. Și tocmai de aceea, la viitor, în uh, anul 2019, voi Uh, propune trecerea la majoritatea calificată pe uh, temele acestea absolut uh, esențiale, pentru că Uniunea Europeană, pe baza majorității calificate, ar putea merge mai departe. De fapt, președintele Juncker, în discursul privind starea Uniunii, a făcut deja aluzii la schimbarea regulilor în acest domeniu. E inacceptabil ca un stat să-și impună părerea, să, să le împiedice pe celelalte state membre să, să meargă împreună în direcție direcția echității. Trecerea la majoritatea calificată ne-ar ajuta să venim cu propuneri în ceea ce privește piața internă și ne-ar ajuta de asemenea să lărgim cumva scâmp, câmpul de aplicare a politicii fiscale la nivel european. Uh, de asemenea, ne-ar ajuta să uh, să protejăm mediul înconjurător, spre exemplu, impunerea unei uh, taxe pe energie, taxă pe poluare, etc., ar putea uh, duce cu toatele la o mai bună protecție a medi- mediului înconjurător, dar în același timp uh, majoritatea calificarea, calificată ar duce de asemenea la o mai bună colaborare între statele membre. Uh, Uh, în uh, momentul uh, de față, din pricina unanimității, iată, nu se merge înainte și mai mult decât atât se leagă la, la spate mâinile Comisiei Europene. Iată de ce luptăm pentru îmbunătățirea Uh, eficienței manierei de vot la nivelul uh, Consiliului. Bineînțeles, m-aș uh, bucura de sprijinul dumneavoastră în, în acest sens. În ceea ce privește justiția fiscală, e clar că Uniunea Europeană are un rol de lider la nivel mondial în momentul de față. Uniunea Europeană devine din ce în ce mai uh, Um, vizibilă. Suntem primii care am adoptat BEPS de la OCD, OCD și să nu uităm că regulile acestea au fost, uh, au fost îmbrățișate aproape de la bun început în sânul OCDE. După aceea, la G20 lucrăm pe marginea fiscalității uh, digitale, colaborăm strâns cu statele terțe, am mers chiar mai departe decât uh, cadrul BEPS prin uh, directiva ATAD, asta am și mulțumită dumneavoastră, și trebuie să mergem chiar mai departe dacă e să fim lideri ai fiscalității echitabile la nivel mondial. Um, știți prea bine că de joi încolo, la Buenos Aires, uh, Aires va fi organizată o reuniune a G20. Uh, Ei bine, și la această reuniune sperăm să fim la fel de vocal ca și până în momentul de față. Uh, iată, stimați colegi, am, am vorbit mult, uh, a venit vremea să obținem rezultate, să arătăm care este valoarea adăugată a Uniunii Europene, alegerile bat la ușă. Uh, domeniul fiscalității, să știți că este până la urmă un domeniu care poate dovedi cetățenilor europeni că Uniunea Europeană este esențială. Am făcut multe, putem face și mai multe și le putem face și mai bine dacă colaborăm. În acest sens, bineînțeles, Comisia Europeană va depune în continuare Uh, eforturi alături de dumneavoastră. Sperăm ca uh, viitoarea comisie să se sprijine în continuare pe viitorul Parlament European. Vreau să vă mulțumesc uh, foarte mult deci, pentru tot ce ați făcut în momentul de față, până în momentul de față. Mă bucur foarte mult că s-au constituit genul acesta de sub de comisii speciale. Sper că ele vor fi organizate și pe viitor, pentru că prin genul acesta de discuții putem duce mai departe eficiența asta în în domeniul fiscalității și să știți că eu pentru asta voi lupta până în ultima mea zi de mandat, ultima mea zi de mandat care va veni peste circa un an. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru că ne-ați uh, prezentat uh, această gamă de chestiuni care ne-au preocupat și pe noi. Deschidem acum dezbaterea, vom respecta același uh, format, câte 5 minute dedicate întrebărilor și răspunsurilor. Dacă este posibil, v-aș ruga să nu depășiți un minut pentru întrebare. Și începem cu coraportorii. Primul în numele PP este Ludek Niedermayer. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră și pentru că vă ocupați de această sarcină. Aș, am trei întrebări simple. În noiembrie 2017 ați publicat documentul privind planificările fiscale agresive și apoi recomandările specifice pe fiecare țară, pentru fiecare țară în parte și aș dori să vă întreb ce s-a întâmplat după publicarea acestor documente, dacă au fost reacții sau îmbunătățit anumite chestiuni sau nu. În al doilea rând, am dezbătut de mai multe ori reforma fiscală din Statele Unite ale Americii și uneori s-a, spun că, s-a spus că anumită din dispozițiile adoptate în SUA ar contraveni regulilor uh, Organizației Mondiale a Comerțului. Aveți informații noi în legătură cu această chestiune? Și în al treilea rând, aici în comisia noastră am discutat deseori importanța um, CCCTB și reformării sistemului TVA. Uh, Um, am înțeles că veți cere adoptarea unui sistem de votare cu um, o majoritate calificată și dacă această uh, propunere va da greș, există și alte posibilități de cooperare consolidată sau care ar fi alte posibilități? Mulțumesc! Păi, Domnule deputat, vă mulțumesc foarte mult pentru întrebarea dumneavoastră. Știți prea bine că am făcut multe pentru a lupta împotriva genului acestuia de practici. Am folosit toate instrumentele aflate la dispoziția noastră, inclusiv semestrul o european. Am discutat cu o serie de ONG-uri ONG-uri care spuneau că e inacceptabil să existe paradisuri fiscale în Uniunea Europeană. Eu am tot spus că la nivel european se aplică cadrul BEPS, uh, se aplică regulile cu privire la schimbul de informații. Cu toate acestea mai există pași de întreprins și tocmai de aceea, iată, folosim uh, semestrul uh, european pentru a ne întâlni cu autoritățile naționale. E nevoie de genul acesta de colaborare cu autoritățile naționale eh, pentru eliminarea planificării fiscale. Ce s-a schimbat dacă este să examinăm în detaliu planificarea agresivă fiscală în eh, contextul semestrului european ca oportunitatea de a avea un dialog cu statele membre? V-aș da un singur exemplu eh, aveam o recomandare din acest punct de vedere pentru țările de jos și ieri la o reuniune cu senatori olandezi care mi-au prezentat Uh, modificările aduse de țară care au fost făcute publice astăzi și vă spun că sunt spectaculoase, pe, tocmai pentru a se asigura că uh, caracteristicile specifice ale sistemului fiscal nu sunt abuzate de uh, societățile comerciale pentru a eluda uh, sarcina fiscală. Cred că acest lucru nu s-ar fi întâmplat în lipsa presiunii interpare și fără acțiunile comune pe care le cunoașteți prea bine. În ceea ce privește reforma fiscală din uh, Statele Unite ale Americii. În continuare ne preocupă acest subiect și în continuare considerăm că anumite chestiuni sunt, uh, sunt uh, problematice. Uh, provizia, dispoziția privind erodarea bazei fiscale și cea privind drepturile de autor care se regăsesc în legea fiscală. Considerăm că prima Uh, penalizează anumite întrebări, uh, anumite întreprinderi europene și ultima s-ar putea să constituie de fapt un ajutor de stat interzis în contextul OMC. Dreptul mare continuăm dialogul cu prietenii și partenerii noștri americani. Am întâlnit cu Steven Nucin la New York la sfârșitul lunii septembrie șeful ă, trezoreriei americane și continuăm acest dialog. În ceea ce privește baza comună consolidată de impunere pentru societățile comerciale și celelalte chestiuni pe care le-ați ă, menționat, speranța mea, pentru că știu că nu vom reuși să încheiem acest dosar Am discutat cu reprezentanții oamenilor um, um sectorului de afaceri în acest moment de vedere care și-au manifestat uh, dezamăgirea față de faptul că acest dosar nu va fi încheiat. Însă, când am început acest mandat, acest dosar era închis într-un sertar, nimeni nu îl mai discuta. Și ce sper eu este să uh, trimit, să dau mai departe succesorului meu uh, un dosar care poate fi închis, încheiat în câteva uh, luni. Deci dacă nu vom reuși să-l încheiem în acest mandat, uh, nu trebuie să fim prea disperați. Eu cred că lucrurile se pot încheia cât mai repede posibil și acest lucru este valabil și pentru TVA. Însă propunerea privind uh, majoritatea calificată nu trebuie să ne încetinească să nu mai uh, lucrăm la propunerea care este deja pusă în discuție. Trebuie să încercăm să o definitivăm cât mai repede cu putință. Mulțumesc foarte mult, e pe cofă de raportor din partea și de. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Aș dori să încep prin a exprima aprecierea sinceră pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o cu dumneavoastră, pentru acțiunile hotărâte din partea dumneavoastră de a lupta împotriva fraudei fiscale în Europa. Au fost realizate multe uh, în mandatul dumneavoastră și uh, trebuie să mai, și mai putem face și altele până la sfârșitul acestui mandat. O chestiune la care aș dori să mă refer este această reducere permanentă a cotei de impunere pentru societățile comerciale. În ultimii 20 de ani aceasta a scăzut de la 35 la 22% și este o tendință care continuă. Care considerați, în calitate de comisar, uh, că sunt soluțiile pentru a găsi o cotă de, o rată de impunere fiscală întreprinderilor uh, europene care să le, care să le păstreze în același timp competitivitatea? Um, se discută acest subiect în Consiliu și în uh, contextul grupului de conduită din Consiliu. Și apoi o altă întrebare V-ați referit la dosarele cum ex și la necesitatea unei adevărate cooperări între autoritățile fiscale din Uniunea Europeană. În urma noi directive care guvernează uh, cooperarea administrativă, considerați că acest instrument este uh, suficient, nu trebuie să îmbunătățim sistemele de detectare și de avertizare a acestor fraude fiscale, pentru că, după cum am auzit ieri la audiere, Um, asemenea fraude sunt în uh, desfășurare acum în anumite state membre, deci trebuie să facem ceva pentru a le pune capăt. Vă mulțumesc! În ceea, ce, în, în ceea ce privește primul punct la care v-ați referit, cred că abordarea noastră privind CTB este cea mai bună abordare pentru a ajunge la o uh, fiscalitate uh, echitabilă. Uh, nu cota de impunere este importantă, ci sporirea gradului de transparență privind uh, rata efectivă de, de impozitare în Uniunea Europeană. Dincolo de CCCTB, ATAD include o serie de reguli antiabuz pentru a ne asigura că societățile comerciale nu își reduc povara fiscală în mod uh, necuvenit și o rată minimă de impozitare nu face parte din propunerea făcută de noi pentru că nu avem competențe din acest punct de vedere. Însă avem competențe când vine vorba de o taxare minimă uh, efectivă. Tocmai de aceea trebuie să discutăm acest concept în continuare cu statele membre. Este vorba de următorul concept. Uh, societățile comerciale trebuie să bazeze, să, să plătească o asemenea cotă minimă efectivă în Uniunea, în Uniunea uh, Europeană uh, în funcție de uh, activitatea pe care o, o, de, o desfășoară aici. Este un subiect mai relevant și pe plan internațional și în 2011 Comisia Europeană a propus introducerea unei asemenea uh, Uh, clauze privind uh, rata efectivă de, de impozitare, însă statele membre trebuie să ajungă la un acord în legătură cu această propunere. Uh, concluziile Consiliului Ecofin din decembrie 2015, 2015 a cerut o continuare a activității în, în grupul de lucru codul de, de conduită pentru ca Uh, proprietățile, de exemplu, să fie taxate la un nivel adecvat în Europeană. Din păcate, nu s-a ajuns la un acord datorită divergenței de opinii și, după cum știți, Comisia pregătește un raport uh, dedicat codului de conduită care va examina acest, uh, această chestiune. În ceea ce privește scandalul cu Max și ATAD, am acționat. Am acționat pentru ca aceste reguli ale jocului să se schimbe la nivel european și în legătură cu acest scandal au apărut două schimbări esențiale. Schimbul uh, automat a devenit regulă și în plus cooperarea administrativă a fost consolidată. Mai precis, schimbul automatic obligatoriu de informații în legătură cu planurile financiare, deciziile fiscale, tax, tax rulings, informațiile pe țară, care trebuie să fie făcute publice între autoritățile fiscale naționale și împotriva spălării, spălării de bani. În plus, directiva a fost completată de noi obligații în ceea ce privește uh, interesele fiscale care să împiedice evaziunea fiscală. Nu aș spune că un asemenea scandal ar fi imposibil astăzi. Uh, infractorii au mari facultăți de imaginație, însă ar fi mult mai dificil. După aceea, prin măsuri transversale, acestea nu pot să le evaluez. Eu consider că reprezintă un progres important, important însă nu, lucrurile nu se încheie aici. Uh, avem nevoie și de propuneri complementare în ceea ce privește îmbunătățirea cooperării administrative în legătură cu fiscalitatea întreprinderilor. Domnul Rosati, PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Prima mea întrebare privește frauda cu TVA și posibile măsuri împotriva acesteia. Am întreprins uh, măsuri destul de multe pentru a lupta împotriva acestui tip de fraudă. Există o serie de propuneri tehnice și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră în legătură cu uh, posibilitatea de aplicare a acestor soluții tehnice și care este situația, poziția actuală în legătură cu aceste aspecte în comisie. Uh, tehnicile ar fi, în primul rând, uh, plăți împărțite, o parte a plății care să meargă uh, către primitorul plății, în al doilea rând un uh, registru electronic de tranzacții care să înregistreze tranzacțiile în timp real și în al treilea rând o idee uh, a unui grup de experți de utilizarea modelelor virtuale este o idee destul de exotică. Aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră. A doua întrebare în legătură cu uh, regulile utilizate pentru utilizarea, pentru calculele uh, impozitului corporatist prorata. Cum uh, a fost implementată această regulă până acum și care au fost rezultatele? În ceea ce privește frauda cu TVA, ă, salut aceste propuneri tehnice pe care le-ați menționat, însă propune, Comisia este de părere că există un ă, sistem, un răspuns mai sistemic la combaterea fraudei transfrontaliere cu TVA, care reprezintă 50 de miliarde de euro pierduți ă, în fiecare an această soluție ar fi adoptarea propunerilor făcute în ceea ce privește operațiile transfrontaliere, care să fie considerate la fel ca și tranzacțiile interne. Este aspectul pe care îl discutăm în momentul actual și Uh, am constatat că nu s-a înregistrat uh, suficient progres. Convingerea mea este că avem nevoie de un regim uh, permanent. Deja trăim cu un regim temporar care datează deja de 25 de ani. Nu mi se pare oportun. Așadar, îndemn statele membre să înregistreze progrese suplimentare în acest sens indiferent de Uh, experimentul cu taxare inversă în legătură cu a doua întrebare. Uh, de vreme ce implementarea este de natură recentă, încă nu avem uh, o evaluare a acestei implementări. Însă dacă vom avea date mai actualizate, bineînțeles, vi le vom trimite. Vă mulțumesc. Regimul temporar pentru TVA este chiar mai lung decât uh, șederea temporară a trupelor sovietice în, uh, în țara mea. Eli Schlein. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar uh, Moscovici, pentru că ați venit din nou alături de noi la această comisie în acest an eh, în acești ani și scandalurile care au, s-au succedat eh, au relevat, relevat eh, concurența fiscală între statele membre, ceea ce înseamnă că cu toții suntem perdanți și câștigătorii sunt cei care reușesc să plătească aproape zero impozite. Ați vorbit despre două instrumente, însă aș dori o clarificare mai mare în unde ne aflăm în ceea ce privește CCCTB? Care sunt obstacolele în calea adoptării acestei măsuri care este foarte importantă? După aceea, contabilitatea uh, uh, publică și raportarea pe țară. Sunt o serie de scheme folosite de statele naționale pentru a uh, Uh, eluda impozitele. Există și uh, evaluări de impact ale politicilor fiscale europene, impactul asupra statelor dezvolt- în dezvoltare, care sunt afectate și mai grav de acest, uh, aceste măsuri. Așadar, aș dori să-mi dați un răspuns în acest sens, pentru că cetățenii europeni au nevoie de un semn foarte clar în legătură cu ce reprezintă Uniunea Europeană, pentru că nu putem uh, opri, uh, pentru că se vede că nu putem uh, opri statele membre să afecteze negativ alte state în dezvoltare. Da, sunt de aceeași părere cu dumneavoastră. Economiile noastre sunt interdependente. Uh, Frauda fiscală acționează asupra moralului public, lipsa de transparență, pierderea de venituri. și uh, duce la pierderea de încredere la nivel european. După aceea am făcut mult în ultimii ani, nu am putut fi putut să acționăm uh, altfel, nu puteam să acționăm uh, izolați pentru a rezolva aceste probleme, din contră, atunci când nu suntem uh, capabili să înaintăm, uh, opinia publică se întoarce împotriva noastră. După aceea, în ceea ce privește CCCTB, Europa trebuie să aibă o abordare colectivă și să constituie un model european. Avem nevoie de o piață, dacă vrem să avem o piață unică în domeniul fiscal, uh, un sistem care să funcționeze la un cost mai scăzut și care să lupte împotriva evaziunii fiscale. Am spus-o și împreună cu reprezentanții întreprinderilor europene și ei au susținut acest sistem CCCTB, însă mingea este în terenul statelor membre în acest moment. Știm că nu uh, se va încheia acest proiect în mandatul actual, însă sperăm că cu susținerea Parlamentului European Uh, vom avea un acord uh, până la sfârșitul acestui mandat pentru a lăsa uh, acest dosar succesorului meu și următorului Parlament pentru a se, se finaliza acest dosar rapid. Cunoașteți că unul dintre punctele cheie este consolidarea. Aici Comisia a făcut un demers în doi timp, timpi. Să nu uităm că există 3C în CCCTB în ceea ce privește raportarea publică țară pe țară, uh, la care ține foarte mult Parlamentul, la, la fel și com- Comisia, noi am uh, susținut o strategie justă la, la nivel mondial, mai multe multinaționale care nu au, care au destule rezerve în legătură de transpa- cu transparența, nu pot să nu utilizeze strategii de planificare fiscală utilizate de concurenții lor și dezvăluirea informațiilor strategice uh, le-ar dăuna. Însă sunt două lucruri diferite. Transparența se impune tuturor ONG-urilor, uh, instituțiilor publice, Parlamentului, întreprinderilor care țin la imaginea lor publică. Nu trebuie să punem uh, în uh, colțuri opuse transparența și competitivitatea. Eu am susținut ca Comisia să formuleze o propunere care este în discuție cu Consiliul și cu Parlamentul, pentru că responsabilitatea este de a uh, termina ceea ce am început și Uh, bineînțeles, acest dosar încă este în discuție la nivelul Consiliului. Vă mulțumesc. Wolf Klins. Domnule comisar, luptați împotriva fraudei fiscale, împotriva activităților crim infracționale, foarte bine. Însă, în ceea ce privește impozitele corecte, vreți introducerea taxei pe serviciile digitale. Acolo cred că greșiți. Vă bazați pe cifre greșite, pe o simulare făcută de Institutul de, de la Universitatea Mannheim, Mannheim, care a venit, a folosit o ipoteză și a ajuns la concluzia că companiile digitale plătesc doar 9,5% impozit și companiile obișnuite plătesc doar 30%, însă este vorba doar de o simulare și autorul principal al acestui studiu între timp s-a distanțat de aceste rezultate, nu mai este de acord ca numele său să fie utilizat în legătură cu acest studiu și a publicat chiar lucrări împotrivă a spus chiar că Comisia publică știri false. Spune că cifrele reale sunt mult mai apropiate, 26% față de 28 sau 29%. Dacă dumneavoastră vă bazați pe această bază greșită pentru taxa digitală, aveți un risc major, pentru că schimbați sistemul aplicat de decenii. Și anume că Profiturile sunt impozitate la locul de producție, vânzările acolo unde are loc vânzarea, de aceea avem TVA. Însă acum peste 50% din aceste companii care vor fi impozitate sunt uh, americane. Acest lucru va fi considerat ca un fel de tarif de facto și nu va fi un lucru ușor de acceptat. Uh, Statele Unite probabil vor retalia, uh, vom avea, ne vom trezi cu o situație dificilă între Statele Unite și Uniunea Europeană și mă întreb de ce uh, înaintați pe această cale înainte de a fi 100% sigur că cifrele sunt uh, greșite. Uh, o spune și Institutul pentru Economie de la Copenhaga, un institutul din München și uh, Fundația pentru Economie Socială. Deci sunt mai multe instituții care spun că uh, cifrele pe care și-a bazat planul Comisia sunt greșite. Așadar, v-aș ruga să fiți precaut și să nu înaintați prea rapid într-o direcție care se va dovedi greșită. Da, cifrele pot să fie chestionate într-un fel, ca și dumneavoastră, sau în celălalt sens, ca, ca și colega mea, Margarete Vestager care a făcut câteva anchete și a ajuns la concluzii că anumite companii, nu vă le vor spune numele pe, pentru că le cunoaște, nu e vorba de că rata efectivă era 9,5%, era că rata efectivă a impozitului era 0, 0, ceva la sută. Deci sunt uh, întreprinderi care nu plătesc aproape deloc taxe acolo unde creează profituri. Și uh, noi considerăm că această impunere este legitimă. Bineînțeles, este la latitudinea statelor membre să discute acest lucru. În momentul de față, cu o săptămână înainte de ECOFIN, nu văd uh, un acord între statele membre. Pot să înțeleg că există o preferință pentru aceste profituri, însă trebuie să dăm un semn al voinței noastre politice în în acest dosar. Vom vedea ce se va întâmpla săptămâna viitoare, ce concluzii vom avea. Însă un punct pe care cred că suntem cu toții de acord este legat de risc. Dacă nu vom avea reguli comune, vor exista reguli naționale, ceea ce va avea un impact negativ asupra companiilor transfrontaliere. În discuțiile mele cu domnul Menucin și cu domnul Albert Russ la reuniunile anterioare FMI. Secretarul de Finanțe din Statele Unite este de acord că există o problemă și că trebuie să uh, acționăm în cadrul OCDE. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană va da dovadă de spirit de inițiativă sau nu. De aceea noi avem două propuneri, nu doar una. cu Wilbur Ross a fost mai dificil pentru că el este ministrul comerțului și aș spune câteva lucruri. Nu este vorba aici de uh, patru companii. Nu este vorba de cele patru companii GAFA este mai mult vorba de mai multe uh, companii. Nu este o taxă GAFA și nici măcar nu este un impozit împotriva Statelor Unite. Sunt peste 150 de companii care ar putea să fie implicate, printre acestea poate jumătate vor fi americane pentru că uh, dețin conducerea în acest sector, însă o treime sunt europene și restul din restul lumii. Deci nu este o măsură protecționistă, nu este împotriva GAFA sau, sau a Statelor Unite. Așadar, nu cred că uh, vreo retaliere ar fi justificată și asta am discutat și cu prietenii și colegii americani. Și atunci când discut cu trezoreria, uh, abordarea este destul de armonioasă, ceea ce este spre bine. Vă mulțumesc, domnul Sven Gigol, din partea verzilor. Vă mulțumesc. În primul rând, aș dori să reiterez uh, mulțumirile pentru dumneavoastră, domnule comisar, pentru ceea ce ați uh, obținut. Putem spune că în niciun alt domeniu al legislației comunitare nu s-a înregistrat asemenea progres în ultimii cinci ani, ca și uh, în uh, impunere și uh, spălare de bani. Mm, spălarea de bani nu este tehnic responsabilitatea dumneavoastră, o faceți împreună cu doamna Iurova. Însă pentru, trebuie să fim de asemenea deschiși și să spunem că cetățenii nu pot să fie încă mulțumiți. Ce ați spus, domnule comisar, a fost uh, șocant. Cred că toată lumea uh, a fost de acord, indiferent de afilierea politică. Audierea COMEX, a, uh, un jurnalist ne-a arătat că în ciuda eforturilor noastre, se continuă uh, cu frauda fiscală. Este un uh, scandal european cu activități transfrontaliere și că trebuie să înaintăm spre o poliție financiară și spre o capacitate fiscală europeană administrativă, care nu există. De aceea mi se pare șocant că majoritatea ministrilor de finanțe europeni nici măcar nu au comentat în legătură cu scandalul COMEX. Dumneavoastră ați făcut câteva uh, comentarii precaute acum uh, și ați făcut-o și în trecut, însă însă vă puteți angaja că vă veți acționa împotriva COMEX și cum com puteți declanșa o, una, o anchetă conform articolului 22.4 din regulamentul în legătură cu autoritățile financiare europene și în capacitatea dumneavoastră v-ați putea angaja să anchetați acest scandal după cum ați anchetat alte aspecte și să faceți propuneri. Nu cred că putem aștepta să vină uh, comisia următoare. Cetățenii vor să vadă înainte de alegerile europene un uh, răspuns clar și concret. Vă mulțumesc, domnule Gigold. Sunt, uh, vă mulțumesc pentru felicitări pentru că mi-aduc aminte începutul mandatului uh, meu și mi-am adus aminte de susținerea dumneavoastră la audierea pentru confirmarea mea ca și comisar și cred că am lucrat foarte bine cu Parlamentul European între timp și vă felicit la fel pentru că a fost un uh, lucru de echipă. În ceea ce privește acest scandal, au înregistrat schimbări la nivel european și ați uh, observat că directiva în legătură cu cooperarea administrativă este uh, um, consolidată și completată cu noi declarații pentru a lupta împotriva frauda și evaziunii fiscale. Statele membre trebuie să uh, impună să uh, impună impozitele și legislația fiscală. Noi ne aplicăm asupra acestor relații între statele membre și statele membre trebuie să facă schimb spontan de informații acolo când consideră că ar putea să existe o pierdere de impozite uh, către un alt stat membru. Există și datele statistice și serviciile mele uh, evaluează punerea în aplicare a acestor reguli de evaluare, de elaborare a statisticilor. am putea să propuneri îmbunătățiri pentru viitor. În ceea ce privește uh, partea bancară, nu trebuie să ne substituim autorităților de supraveghere bancară. Acest uh, scandal se adaugă unei liste lungi de scandaluri uh, și uh, arată lăcomia și responsabilitatea anumitor actori și trecerea cu vederea legii și uh, eșecurile legislației în domeniul fiscal. Suntem în curs de evaluare a cooperării administrative care uh, se înființează pas cu pas și acest scandal trebuie să ghideze evaluarea noastră. În primul rând, vom ține cont de concluziile anchetei dumneavoastră și, în al doilea rând, dată fiind amploarea scandalului, o, dacă o anchetă aprofundată ar fi necesară pentru a uh, continua munca noastră în acest domeniu. Mulțumesc acum în numele FTD Nicola Pericini. Grazie Presidente, grazie Commissario per essere qui. Commissario... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră astăzi alături de noi. Doream să revin la chestiunea paradisurilor fiscale din Uniunea Europeană, din propria ogradă. În, mar- în martie anul trecut a apărut un uh, articol un raport care a spus că Belgia, Luxemburgul, țările de jos, Irlanda, Malta recurg la măsuri de planificare fiscală uh, agresivă. Și mulțumită acestor uh, țări uh, și acestor practici fiscale, societățile comerciale tind să se mute înspre uh, ele. În plus, există o concurență neloială față de uh, Uh, companiile care au o povară fiscală mai mare în propriile țări. Mai înainte ați spus că nu intenționați să arătați cu degetul uh, aceste țări. Însă, cred că trebuie să facem ceva uh, cu aceste țări, pentru că dacă nu le vom sancționa, țările care respectă normele europene vor fi în dezavantaj și abia acum, la sfârșitul mandatului, din păcate, ne aplecăm asupra acestei probleme. Mai bine acum decât niciodată, însă mulți uh, cetățeni se întreabă ce facem în mod concret, nu ce preconizăm să facem pe viitor, ci ce facem în acest moment. Pentru că este profund uh, lipsit de echitate uh, sistemul actual și care este situația actuală. Ce faceți în mod concret acum? hautement controversé. Et euh, il ne m'a pas échappé que, que... Da, un subiect controversat, într-adevăr. Mi-am dat seama uh, că um, au existat mai multe liste de paradisuri fiscale, liste pe care apăreau și state membre ale Uniunii Europene. Îmi dau seama de astăzi. Uh, doar că atunci când suntem într-un cadru politic, suntem într-un cadru politic. Prin urmare, dacă vrem să luăm decizii, trebuie să pornim de la niște definiții concrete. Ce înseamnă, deci, un paradis fiscal? Ei, noi am venit cu propria noastră definiție atunci când am creat această, acea listă neagră sau gri sau roz pentru unii uh, cu privire la statele care ar putea să fie paradisuri fiscale. Care erau criteriile pe care le-am folosit? Se folosesc în respectivele state regulile BEPS și, în al doilea rând, uh, se face, fac aceste state, mem, state schimb de informații între ele. Deci acestea au fost criteriile pe care le-am folosit noi. Ei bine, pornind de la aceste criterii, Uh, am stabilit că statele membre nu pot să fie uh, paradisuri fiscale. Deci acestea sunt criteriile pe care le-am creat noi și pornind de la aceste criterii, uh, statele membre nu puteau să se califice în această categorie. Bine. Uh, Acum, eu sunt conștient de faptul că există totuși uh, practici care nu pot fi acceptate până și la nivelul Uniunii Europene și tocmai de aceea am întors pagina, am folosit semestrul uh, european tocmai pentru a face o presiune fermă asupra unor state despre care considerăm că încurajează, într-o formă sau alta, planificarea fiscală agresivă. Am numit în acest sens șapte state. Să știți că Consiliul Ecofin n-a fost uh, atunci cel mai drăguț din istoria celor la care am participat eu. Uh, am fost criticat, uh, dar am răspuns cu cu mult uh, calm și vom continua pe același, uh, în același fel. Și a se vedea exemplul țărilor de jos. Iată, s-au luat măsuri. Uh, și uh, măsurile luate deja dovedesc că instrumentul acesta al semestrului european se poate folosi și poate da rezultate. Pentru prima dată, uh, am, în uh, actualul semestru uh, european am inclus și această dimensiune fiscală. Pentru prima dată taxud se, uh, cei de la Taxud se întâlnesc cu autoritățile naționale uh, în domeniul fiscal. Iată, e momentul să facem pași înainte pentru ca practicile să se schimbe. Domnul Borghezio. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. În răspunsurile pe care ni le-ați oferit, percep un grad de reținere când vine vorba de a ne numi protagoniștii acestui scandal uh, cum ex. Ați fost foarte uh, reținut din acest punct de vedere. Este vorba de marile bănci care mm, au o pondere importantă pe piața europeană și pe cea globală. Anchetele autorităților germane și munca jurnaliștilor de investigație mm, au fost foarte utile și ieri aici în această sală am aflat, s-a spus că acest scandal depășește ca magnitudine cele cunoscute până acum și trebuie să înțelegem în primul rând cât de mare este acest scandal, care au fost pagubele cauzate deja în anumite state. O țară mică de dimensiunile Italiei, de exemplu, a suferit pagubă de 4,5 miliarde de euro. Și, de fapt, în Italia există un scandal permanent. Și întrebarea pe care aș dori să vă adresez dumneavoastră acum Cred că există, avem în fața noastră un punct slab, o deficiență. Și dumneavoastră ați fost la un moment dat ministru de finanțe. În uh, aceste luni nimeni nu s-a pronunțat pe plan uh, euro, uh, pe plan european uh, în mod clar. Desigur, Italia, săraca Italia a fost atacată pentru că ar fi uh, Uh, încălcat uh, reguli uh, care, așa cum se întâmplase și cu alte state, Spania și așa mai departe. Însă sunteți foarte reținut când ar trebui să vă referiți la responsabilitățile celor puternici, instituțiilor puternice din sectorul financiar. Și, domnule comisar, poate dumneavoastră ar trebui să apărați mai degrabă cei care au, care fac economii în statele membre și nu cred că uh, țara mea trebuie să fie pedepsită pentru că am, uh, am uh, ales un nou guvern. Giovanni Cioliti, un important om de stat italian, nu împărtășesc ideologia în mod neapărat, însă dumnealui afirmase că normele sunt uh, impuse celorlalți pentru uh, proprii prieteni, aceste reguli întotdeauna sunt interpretate. Fiscu. Cred că v-ați referit și la alte subiecte, altele decât cele fiscale și tocmai de aceea pot, pot face acum o precizare. Să știți că nu mi-aș fi permis niciodată să folosesc expresii Uh, peiorative la adresa amicilor din Italia. Vreau doar să spun că regulile sunt reguli. No, bravissimi comercianti. Eu vengo de da una familie di commercianti. Nu vă faceți, domnule comisar, probleme. Uh, expresia dumneavoastră a fost uh, nu m-a simțit, nu m-a jignit în niciun fel. Da, da, ce vreau eu, de fapt, să spun e, e că regulile, regulile sunt reguli. Trebuie să dăm uh, dovadă de seriozitate și uh, din punctul acesta de vedere. Acum, în ceea ce privește scandalul Cumex, voi reveni la cele spuse de Sven Giegold cu câteva uh, minute în urmă. În momentul de față, Comisia Europeană nu are toate informațiile necesare la dispoziție și tocmai de aceea vom discuta, vom colabora atât cu dumneavoastră cât și cu ONG-urile, vom uh, folosi și uh, datele din mass media și pe baza analizei acestor date vom stabili dacă e nevoie de investigații, dacă e nevoie de schimbarea regulilor juridice în vigoare. Și dacă e nevoie de astfel de schimba, schimbări, le vom face, vă asigur. Acum vorbeați despre calitatea mea de ministru de finanțe și despre faptul că țara pe care am reprezentat-o uh, Ah, a fost unul dintre mare, marile, mari vinovați când vine vorba despre ne, lipsa de eficiență a schimbului de, de informațiuni. Aș zice că tocmai țara mea ar fi marele vinovat. Au existat și altele mai, ah, mai rele decât țara mea. Dar în orice caz, ah, continuați-vă eforturile și le vom continua cu toții pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată și că schimbul de informații va funcționa funcționa foarte, foarte bine. Și, uh, stimate eurodeputat, uh, vă asigur că Comisia Europeană nu este deloc uh, um, nu știu, dogmatică, nu este nimeni Comisia Europeană nu vrea să, să combată pe cineva, nu vrea să atace pe cineva, ci Comisia Europeană pur și simplu pune în aplicare niște reguli. Iar eu personal am, vă asigur că am dat întotdeauna dovadă de flexibilitate în, uh, la nivelul comisiei. Dar îmi dau seama, de asemenea, că mai sunt 18 uh, miniștri de finanțe din zona Europa care au făcut mari, mari eforturi în timpul crizei, eforturi care ar trebui pe drept cuvânt, să fie asumate de absolut toată lumea. Deci, flexibilitatea există, dar flexibilitatea aceasta ar trebui să fie îngrădită de niște reguli. Vom încerca uh, și în cazul acesta, uh, cum am făcut-o și în alte cazuri, să dăm dovadă uh, de flexibilitate, dar asta fără a uita de reguli și de interesul comun până la urmă. EPP, Jose Ignacio Salafranca, numele PP. Gracias. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru disponibilitatea dumneavoastră permanentă de a coopera cu Parlamentul European. Întrebările mele se referă în special la cooperarea internațională uh, cu secretarul general OCDE. M-am întâlnit uh, luna trecută și Aș eh, dori să știu cum eh, articulați dumneavoastră cooperarea cu această organizație. V-ați referit la G20 chiar în această săptămână. Are loc o reuniune la Buenos Aires. Cum lucrați în eh, cadrul grupului în legătură cu relațiile financiare internaționale. Vă felicit pentru că văd că sunteți foarte bine informate în legătură cu munca Parlamentului Uh, nostru. Uh, am discutat înainte de venirea dumneavoastră în legătură cu uh, raportul comisiei noastre. Întrebarea mea se referă și la un fapt care se menționează în acest raport. Dacă comisia studiază acordurile bilaterale fiscale pe care unele state membre le semnează cu statele uh, terțe pentru a armoniza cadrul fiscal. O altă întrebare, dacă s-a vorbit despre comerț, uh, Uniunea Europeană există într-o dinamică de succes a acordurilor comerciale cu Canada, cu Japonia, cu Vietnam, Singapore, Mexic, negociem cu Australia și Noua Zeelandă. Ce importanță dați dumneavoastră în cadrul acestor acorduri comerciale și de asociere unei bune guvernanțe fiscale și unei clauze de uh, cooperare reciprocă între aceste state. Vă mulțumesc. Uh, o întrebare precisă, ca de obicei, din partea noastră, domnule deputat. Cooperăm cu OCD uh, sub umbrela G20. De la bun început, v-am spus, uh, Uniunea Europeană a îmbrățișat uh, cadrul BEPS și mi-amintesc că și ministrul uh, de atunci de finanțe din Spania era la uh, dreapta secretarului general OCDE în timpul ședinței în care ne-am asumat acest cadru BEPS. Deci, iată, avem cadrul BEPS, mai avem și procesul cu privire la uh, fiscalitatea digitală și, uh, de asemenea, mai avem și alte alte demersuri. Deci, iată, suntem în cadrul OCDE, dar de fiecare dată încercăm să ieșim puțin uh, din acest cadru, să mergem mai departe decât celelalte state OCDE. Uh, ne dăm seama că membrii OCDE sunt diferiți între unul de celălalt și tocmai de aceea noi, pentru că suntem o familie, ne-am putut permite să mergem mai departe, să, să venim prin actele noastre legislative, nu doar cu aplicarea cadrului eh, BEPS, ci am creat un fel de BEPS plus, plus. Avem, iată, directiva privind uh, combaterea spălării de bani, avem, de asemenea, o serie de acte legislative în domeniul fiscalității, de asemenea, lucrăm la această taxare, această taxă digitală. Uh, după aceea, în ceea ce privește acordurile bilaterale, uh, da, dacă e necesar, le analizăm. Spre exemplu, în ceea ce privește domeniul uh, digital, suntem foarte atenți la aceste acorduri bilaterale, dar pe de altă parte, acordurile bilaterale, să nu uităm, sunt de apanajul statelor membre. În ceea ce privește comerțul internațional, ați spus că această comisie europeană luptă pentru uh, liberul schimb, într-adevăr, uh, ați pus diagnosticul Uh, corect, vor merge la G20 alături de președintele Juncker pentru a spune că protecționismul este uh, de nedorint. Bineînțeles, putem reforma și putem discuta despre o reformă al uh, a Organizației Mondiale a Comerțului, dar Uh, cu toate acestea, combaterea protecționismului uh, este aproape de sufletul nostru și uh, la fel de aproape de sufletul nostru, precum este și dezvoltarea pe care de altfel o notăm în fiecare dintre acordurile noastre de liber schimb și în viitorul uh, uh, acord pe care s-ar putea să fim nevoiți să-l încheiem cu Regatul Unit, uh, vom uh, porni de la premisa că partenerul nostru va trebui, uh, își va asuma toate regulile acestea în domeniul fiscalității. Sunt absolut convins că Regatul Unit nu, va, nu se va abate de la aceste reguli. Urmează domnul Paul Tang. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar pentru că sunteți alături de noi. Dacă este să ne uităm înapoi, să examinăm această perioadă, am observat schimbări majore și contribuția dumneavoastră este deosebit de importantă pentru aceste schimbări. S-au schimbat mai mult în ultimii 5 ani decât în uh, cei 50 de ani anterior. Pentru prima dată asistăm la mai, un grad mai mare de cooperare pe aspecte fiscale. Au fost prezentate multe inițiative și din partea dumneavoastră, nu toate, nu toate au dat uh, roade, mai avem multe de făcut, dar cel puțin ne-am început activitatea, ceea ce trebuie să însemne ceva. Aceeași idee ca a domnului Wolf Klintz, însă dintr-o abordare diferită. Cred că ce ne lipsește în Parlamentul European și ce lipsește în Comisia Europeană sunt informațiile pe baza cărora să putem efectua analize de calitate. Am, dis- am discutat propunerea de de impozitare digitală. Din păcate, bâșbuim în întuneric. Trebuie să ne bazăm pe estimări care s-ar putea uneori să nu fie prea uh, precise. Uh, Oare din moștenirea dumneavoastră va face parte o infrastructură care să permită colectarea acestor inf- uh, informații pe baza căror, cărora să putem să luăm decizii politice, de măsuri politice în domeniul fiscal în Uniunea Europeană? Ar fi o moștenire foarte utilă pentru viitorul comisar de resort. De ce, nu, de ce există un comitet uh, fis, uh, fiscal, financiar, dar nu și unul fiscal? în statele membre. Apoi, ideea unei liste negre care să cuprindă jurisdicțiile care nu cooperează. Este una care poate să funcționeze uh, foarte bine, însă pe lista respectivă sau se regăsesc doar 5 asemenea jurisdicții. Și care sunt învățămintele pe care ar trebui să le tra- uh, tragem? Ați spus că am exclus paradisurile fiscale din Uniunea Europeană și că ați încercat să rezolvați această problemă. Și ce putem face pentru a convinge statele membre că asemenea politici au uh, efecte negative în mod reciproc? Vă mulțumesc, domnule Tang, vă mulțumesc personal pentru eforturile dumneavoastră depuse pe dosarul CCCTB. Sper că aceasta va fi și moștenirea dumneavoastră, chiar dacă acest dosar nu va fi încheiat, să fie gata să fie încheiat. Cred că, indiferent ce se va întâmpla dumneavoastră, veți lupta în continuare pentru acest dosar și uh, cred că în contextul dosarului CCTB trebuie să recunoaștem care vă sunt și meritele noastre personale. În legătură cu cele două aspecte menționate de dumneavoastră, vis-a-vis -vis de informații, sunt cu totul de acord. Dificultățile se leagă de faptul că este un domeniu recent. Prin definiție nu dispunem de aceste informații pentru că nu dispunem de instrumentele potrivite pentru a taxa uh, acest domeniu digital. Deci, însă, ideea unui comitet european fiscal este o idee foarte bună. Ar alimenta tocmai uh, aceste uh, dezbateri. Fiecare dintre noi avem propriile priorități, propriile păreri. Uh, este, și este important să dispunem în aceste condiții de date precise, obiective, uh, pentru a putea să ne luăm deciziile. În ceea ce privește lista neagră, eu aș fi mai puțin critic, pentru că, repet acest lucru, faptul că sunt doar cinci jurisdicții poate fi interpretat în două moduri. Uh, pe de-o parte putem spune este o listă slabă pentru că conține doar uh, 5 jur- uh, jurisdicții. Pe de altă parte am putea spune, începând de la 17 și ajungând la 5, această listă a funcționat. Până la urmă este decizia pe care trebuie să o ia codul de conduită fiscală. Dar dacă vă uitați la agenda mea, care este uh, publică și uh, puteți să vedeți care sunt țările de pe lista gri și uh, miniștrii din țările respective cu care m-am invitat, cu care am discu- uh, discutat tocmai pentru ca țările respective să nu ajungă pe lista neagră, poate uh, sunteți surprinși să vedeți de câte ori m-am întâlnit cu acești miniștri de finanțe și ce înseamnă acest lucru. Obiectivul unei liste negre și așa se întâmplă și în, o, o, în OCD, procesul a fost demarat tocmai pentru a ne asigura că țările nu ajung pe lista neagră, că recurg la acțiuni pentru a evita să fie trecute pe lista neagră. Tocmai și din acest motiv eu insist pe două aspecte. Mult mai important este lista gri, nu cea neagră, în al doilea rând. Nu este o acțiune punctuală, ci un proces. Cel mai important lucru este să continuăm acest proces. Și va fi important să vedem care va fi decizia codului de conduită la începutul anului 2019, moment în care vor trebui să examineze toate angajamentele pe care le ceruseră țărilor vizate și dacă unele dintre acestea nu dau curs acestor uh, cerințe, vor trebui să fie puse pe lista neagră uh, dacă unele de pe, din lista neagră se achită de Uh, cererile respective ar trebui să fie scoasă de pe lista neagră. Deci nu este o acțiune punctuală, ci una uh, cu caracter de proces. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru contribuțiile dumneavoastră. După cum au spus unii colegi astăzi, am înregistrat uh, multe progrese în aceste domenii care țin de interesele noastre comune ale Parlamentului și ale Comisiei. Și există un acord vis-a-vis -vis de taxarea digitală și vis-a-vis -vis de alte chestiuni și dacă acest acord uh, va continua, cred că um, uh, moștenirea dumneavoastră va fi una importantă și mă bucur acest lucru și îmi dau seama că uh, cu ocazia audierii dumneavoastră de confirmare în Econ v-am, v-am adresat o întrebare privind cooperarea pe care o, o, o veți avea cu Parlamentul European și trebuie să recunosc că v-ați ținut cuvântul dat la momentul respectiv și aș dori să vă mulțumesc pentru acest lucru. Poate este uh, un mesaj care va ajunge și la alți comisari. Uh, un, uh, o activitate de comisar va fi încununată de succes dacă vor uh, coopera cu Parlamentul European. Da, trebuie să recunosc, spune domnul comisar, că și Parlamentul European a fost util pentru a înțelege rolul Parlamentului European în acest punct de vedere. Vă mulțumesc, continuăm pentru peste un minut.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 Well, let us... Domnul președinte, haideți să reluăm audierea publică organizată de Comisia Tax 3. Această parte este dedicată mecanismelor, sistemelor de planificare fiscală ag- agresivă din Uniunea Europeană. Poate vă aduceți aminte că prima audiere pe acest subiect a avut loc deja în 21 iunie 2018 la audierea respectivă au, par- au participat reprezentanți din partea companiilor McDonald's și Nike. Astăzi alături de noi sunt reprezentanți din partea grupului Caring, Google și Facebook. Aș dori să spun bun venit în primul rând doamnei Sofie Madaloni, director fiscal grupul Caring. Bine ați venit domnului Adam Cohen, um, directorul politicilor economice, diviziei geografice relevante din Europa, din Google. Bine ați venit și domnului Alan Lee, uh, șef al uh, politicii fiscale globale la Facebook. Aș dori să începem cu discursuri introductive, de maxim șapte minute. Deci vă rog, doamna Madaloni, dumneavoastră sunteți prima, aveți cuvântul. Merci. Monsieur le... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, membri ai comisiei speciale, bună ziua și mulțumesc pentru că ați invitat grupul Caring să ia cuvântul în fața comisiei dumneavoastră. Mă numesc Sofie Madaloni, sunt director fiscal al grupului. Vreau să încep prezentarea mea printr-o prezentare a grupului. Uh, Kering este un grup de lux la nivel mondial. Cuprinde o serie de mărci emblematice din domeniul modei uh, uh și din alte domenii. Gucci, uh, Saint Laurent, Valenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomelato, Dodo, Gerard Perego, printre alții. În 2017, cifra de afaceri al grupului a fost de 15,2 miliarde de euro. De la crearea sa, în 63, grupul a continuat să se schimbe. Avem mai mult de 30.000 de salariați, dintre care 16.000 în Europa. Suntem prezenți în 46 de țări la nivel mondial prin intermediul a 1600 de buticuri. Pentru a vă prezenta grupul Kering, trebuie să trecem în revistă etapele care au transformat acest grup într-unul de lux, bazat pe o logică operațională cât se poate de clară. Fondat de François, François Pinot, în jurul materialelor de construcții, grupul s-a poziționat în sectorul distribuției începând cu anii 90 prin intermediul Le Printemp, La Redut, Conforama și FNAC. Cumpărarea unei uh, uh, cote importante din grupul uh, Gucci uh, în țările de jos în anul 1999 a dus la încheierea unei noi etape etape de dezvoltare a grup, grupului. Uh, putem vorbi despre constituirea unui mare grup al mărcilor de lux. La începutul anilor 2000 uh, am achiziționat uh, casele Yves Saint Laurent, Yves Saint Laurent Botte, Sergio Rossi, Boucheron, Bottega Veneta și Valenciaga. Grupul uh, începe în 2005 să iasă din vânzările în detai. Doar din 2011 PPR și Gucci Group fuzionează și mai apoi în 2012 PPR devine ac- acționar în proporție de 100% a grupului Gucci. În 2013 grupul PPR își schimbă numele și devine Caring. Iată, este primul semnal uh, exterior al transformării prin care trece grupul. În momentul de față, grupul are o activitate lux, de lux și o activitate uh, sport și lifestyle, după ce am achiziționat Puma. În 2017, grupul iese din, uh, um, din uh, cooperarea cu Puma și Uh, pune capăt, de asemenea, colaborării cu mai multe mărci din sectorul sport și lifestyle. Prin urmare, iată, grupul se concentrează exclusiv pe produsele de uh, lux, care în 2008 reprezentau doar 20% din uh, activitățile grupului. Ei bine, această schimbare strategică a putut fi posibilă doar prin intermediul unei organizații și a unei structuri eficiente. Kering a încercat permanent să-și adapteze modelul operațional pentru a deveni modern, agil, flexibil și pertinent în, uh, pe o piață uh, aflată în tranziție. În plus, ar trebui să ținem cont de noi comportamente ale consumatorilor, să ținem cont de rețelele de socializare, de comerțul elect, elect, uh, electronic, dar și de alți factori. În primul semestru al anului 2017 am început procesul de uh, regândire a logisticii, a aprovizionării și distribuției. Uh, modelul în vigoare uh, are o, vechime de peste 20 de ani. Tocmai de aceea lucrurile trebuiau să se schimbe și să, trebuia să bene, beneficiem de uh, expertiza uh, Uh, celor uh, specializați în uh, sfera digitală, etc. S-a creat în anul 2018 o nouă structură în aceste domenii și această nouă structură a, a schimbat până la urmă complet fațeta grupului. Această nouă organizare o nouă organizare în domeniul producției, în, în domeniul distribuției, a provizionării etc Uh, implică responsabiliz- uh, responsabilități sporite fiecarei care revin fiecarei mărci în parte. Această regândire a poziției noastre nu are nimic de a face cu considerentele fiscale, ci are de a face cu uh, considerente de eficiență. Acest proiect, bineînțeles, respectă normele naționale și internaționale și integrează Uh, și grupul, bineînțeles, ține cont și de recomandările OCDE și de reformele uh, la nivel european. De 2 ani de zile am creat o nouă organizare fiscală în sânul Departamentului uh, pentru Finanțe. Misiunile pe care le am eu sunt următoarele. Consolidarea informațiilor fiscale la nivelul grupului, uh, monitorizarea la nivelul grupului a mizelor locale, regionale și naționale, bineînțeles ținând cont de norme și obligații, asigurarea respectării uh, obligațiilor în ceea ce privește documentațiile intragrup uh, și crearea conturilor consolidate care să conțină informațiile fiscale necesare. Uh, grupul Uh, sau uh, colegii mei, împreună cu mine, încercăm să facem tot pentru a ne asigura că aceste responsabilități sunt transformate în realitate. Am fost invitați în fața dumneavoastră pentru a vă demonstra că grupul Caring nu folosește nici pe departe o schemă de planificare agresivă. Și pentru a vă demonstra lucrul acesta, permiteți-mi să vă dau un exemplu despre cum anume BEPS sunt integrate în uh, eforturile grupului. Proiectul BEPS are drept rol armonizarea și organizarea principiilor în ceea ce privește impozitarea directă la nivel de jurisdicție. BEPS, dar și reformele fiscale ale Uniunii Europene încearcă să limiteze concurența fiscală între state. În ceea ce privește grupul Caring, vă vom da câteva exemple concrete pentru a vă prezenta maniera în care am pus în operă recomandările concrete ale BEPS. Fie că este vorba despre uh, reguli uh, deja incluse în actele legislative, fie că este vorba despre uh, soft law. Am încercat să ținem cont de uh, reglementările naționale cu privire la prețurile de transfer. De asemenea, ne asigurăm că regulile aplicate în sânul grup, grupului nostru uh, sunt, uh, deci regulile uh, aplicate de grupul nostru sunt uh, uh, respectă cadrul juridic. Ei bine, regulile acestea se aplică tuturor entităților din grup. Dați-mi voie să vă dau un exemplu. Departamentul pentru Finanțe Uh, se asigură că documentația este cât mai detaliată cu putință. În acest sens, pe lângă local file și master file, am decis să creem uh, documente cu privire la prețurile de transfer pe fiecare entitate în parte. Când vine vorba de combaterea infracțiunilor fiscale, dați-mi voie să vă spun că de fiecare dată când vorbim despre venituri, veniturile revin entităților care le produc, asta în sânul grupului. În ceea ce privește întreprinderea stabilă, sediul stabil, folosim deja definiția aceasta în activitățile noastre de comerț electronic. În cazul în care stocul se află într-un stat, indiferent de activitatea propriu-zisă auxiliară sau uh, principală, ei bine, definiția aceasta se aplică. În plus, grupul nostru nu posedă niciun fel de instrument sau uh, și niciun fel de entitate hibridă. Acestea fiind spuse. Sper din suflet că prezentarea mea a răspuns deja la o serie de întrebări ale dumneavoastră. În cazul în care nu am reușit să răspund la ele, stau la dispoziția dumneavoastră. Mulțumim, urmează domnul Cohen în numele Facebook. Mr. Chairman, thank you for... Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte, stimați membrii Comisiei, vă mulțumesc pentru invitație. Mă ocup de aspectele economice la Google în Europa, Middle East și Africa. Din responsabilitățile mele face parte și politica fiscală și în această calitate am participat la discuții cu reprezentanții OCDE, a Comisiei Europene, autorităților naționale și a diferitelor grupuri de interese din industrie. Din... Am participat și la audiere din Comisia de noastră în martie 2016 Uh, impozitarea corporațiilor rămâne un subiect uh, aprins, discutat uh, pe plan global. Este, este un subiect care a fost obiectul multor studii OCDE și din Uniunea Europeană. Multe state membre se gândesc acum la anumite modificări. Din punctul său de vedere, Google a susținut dintotdeauna un sistem uh, mai simplu și mai coerent uh, fiscal internațional. Așa cum am spus în această comisie în urmă cu 2 ani, reforma uh, normelor fiscale internaționale va fi de succes dacă normele vor fi mai simple și coerente în mai multe jurisdicții internaționale. Ne dorim o abordare multilaterală de tipul celei din G20 și OCDE modificări uh, legislative fărâmițate s-ar putea să ducă la insecurități pentru toate societățile comerciale, crescând riscul dublei uh, taxări uh, a acestor societăți comerciale. Este deosebit de important pentru societățile comerciale care desfășoară activitatea peste tot în lume să facă obiectul unor norme clare și să nu facă obiectul unor politici fiscale discriminatorii de secole există un sistem fiscal internațional pentru a garanta uh, tratarea echitabilă a societăților comerciale. Uh, veniturile fiscale au fost dintotdeauna în mod tradițional uh, canalizate înspre locul unde sunt produse, nu unde sunt consumate produsele manufacturate. Rata plătită de Google a, fiscală a depășit media din OCD. 86% din aceste taxe um, sunt plătite în SUA. Originea și modul, locul unde uh, ne manufacturăm uh, produsele. Acest model de distribuire a taxelor nu este unic pentru Google. Este o caracteristică a unei economii uh, globalizate și a modului în care au fost împărțite profiturile între țări. Uh, companiile americane plătesc uh, cea mai mare parte a taxelor în SUA, așa cum uh, firmele germane, britanice, franceze își plătesc taxele la ele acasă. În Europa, Google are sediul în Irlanda, unde avem 8.000 de angajați care se ocupă de clienții noștri din Europa, Orientul Apropiat și Afra, Africa Uh, pentru a avea un grad de, co- de, com- de comparație. Avem 40.000 de ingineri în Statele Unite ale Americii, mm, în comparație cu cei 3.000 de ingineri angajați în Uniunea Europeană. În continuare există această dezbatere dacă uh, taxele plătite de societățile comerciale ar trebui să fie împărțite altfel dacă uh, ar trebui să se mute înspre uh, țările unde bunurile și serviciile sunt consumate, nu unde sunt produse. Guvernele trebuie să ia o decizie din acest punct de vedere și sperăm că orice modificare din acest punct de vedere se va baza pe un consens cuprinzător internațional care să garanteze încrederea cetățenilor și a societăților comerciale în echitatea sistemului fiscal internațional. Vă mulțumesc, domnul Alan Lee, din partea Facebook acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru ocazia de a reprezenta Facebook aici. Mă cheamă Alan Lee și am avut funcția de uh, impozitare globală. Sunt uh, din Washington DC. Am uh, venit până aici, la Bruxelles, ca respect, uh, semn de respect față de munca pentru dumneavoastră. Astăzi aș dori să discut uh, modelul de investiții al Facebook în legătură cu uh, Uh, economia europeană. Cred că uh, ar fi util să vă dau uh, o imagine globală în legătură cu activitățile noastre. Peste 2,6 miliarde de oameni se, sunt conectați la Facebook. Pe 98% din veniturile noastre sunt generate din publicitate. Discuțiile fiscale se pun accentul pe profituri, noi aș, aș dori să mă focalizez asupra investițiilor pe care le face Facebook pentru a, a asigura calitatea pentru clienții noștri. Noi considerăm că este un sistem uh, care a, să uh, ajute uh, oamenii să se conecteze cu prietenii, cu cunoștințele, cu companiile Uh, dorim să uh, uh, ne asigurăm că clienții noștri au o experiență pozitivă pe platforma noastră. Anul trecut, Facebook, conform documentelor um, oficiale, am, investit 5,9 miliarde de euro anul acesta investițiile noastre capitale au depășit Uh, investițiile din trecut, uh, ajungând la 8,42 de miliarde. Nu am uh, putea să continuăm fără inovarea continuă și în 2017 investițiile Facebook au ajuns la 6,8 miliarde de euro, în creștere față de 5,2 miliarde în 2016. Este o experiență bună și pentru companii care ajung la, să aibă contact cu nouă, noi clienți. Peste cele 17 birouri din Uniunea Europeană, în care angajăm peste 7000 de oameni, avem 4 centre de date, uh, unul în Paris și unul în Berlin, uh, două centre de cercetare, uh, aceste investiții au ajuns la peste 40,5 miliarde de euro în Europa. În ceea ce privește politicile fiscale, în mare uh, susținem aceste politici fiscale stabile care să acorde stabilitate pentru uh, întreprinderi. Am făcut uh, eforturi de colaborare cu guvernele. Am participarea din discuțiile în industrie și am apărut în fața uh, comisiilor care anchetează uh, practicile fiscale. Uh, considerăm că nu este posibil să se delimiteze economia digitală de restul economiei, de vreme ce economia digitală începe să facă parte din viața de zi cu zi. Unele state și-au schimbat legislația internă, inclusiv uh, Statele Unite, au trecut pe sistemul teritorial, apropiindu-se de ceea ce vedem în Europa. Statele Unite au adoptat și recomandările OCDE. Decembrie anul trecut am uh, că vom, am anunțat că vom trece la un model de comercializare locală în uh, statele unde avem o prezență. Conform modelului OCDE, am uh, înțeles că se dorește o vizibilitate din ce în ce mai mare a veniturilor. Am făcut, asta am și făcut, am făcut o comunicare proactivă. După cum vedeți, uh, au, avut loc uh, schimbări semnificative de când am compărut în fața comisiei dumneavoastră doar trei ani în urmă. Există, avem un sistem care este ușor de administrat și acordă stabilitate pe termen lung suntem încurajați de munca de colaborare la OCDE și, ne vom, și vom continua să ne angajăm în acest proces. Vă mulțumesc uh, pentru atenția acordată. Vă mulțumesc. Uh, acum se vor pune întrebări, ca de obicei, în sloturi de 5 minute întrebări de maxim un minut, uh, restul timpului fiind dedicat răspunsului. Începem cu, coraportorii. raportorii PPE. Da, va fi greu în 60 de secunde, dar încerc. Ați vorbit că doriți, a spus că doriți un sistem stabil și transparent care să fie durabil și predictibil. Știți că OCDE funcționează în cadrul organismului permanent digital și mă întreb în cazul Google și Facebook cum ați prefera și cum este, după părerea dumneavoastră, fezabil să se aloce, aloce nu doar uh, cheltuielile, cât și investițiile. În, al, o, în al doilea rând, o întrebare mai simplă, să uh, presupunem că se plătește doar pentru publicitatea pe Google și Facebook. Un prieten din Cehia este în Republica Cehă și uh, are obiectiv uh, clienții cehi. După părerea dumneavoastră, cum ar trebui să se aloce uh, profiturile în funcție de diverse state și cum se alocă ele acum? Cine dorește să înceapă? Google? Bine, înțeles, nicio problemă. Companiile își doresc, uh, bineînțeles, un sistem clar, simplu și ușor de administrat. Uh, atunci când uh, vorbim despre uh, felul de funcționare a sistemului actual, majoritatea profiturilor corporatiste sunt pe piața internă. La fel și în Europa, majoritatea profiturilor sunt în statul gazdă. Uh, noi plătim 86% în Statele Unite și 14% în restul lumii. Dacă s-ar schimba uh, modalitatea de alocare, uh, trebuie să convenim acest lucru multilateral. Guvernele trebuie să se mm, să convină împreună unde sunt alocate profiturile. Metodologiile tradiționale se bazează pe aceste entități Uh, mare parte aceste entități bazate în Statele Unite. Majoritatea funcțiilor uh, din Europa sunt în Irlanda și mulți uh, clienți de publicitate se bazează pe cuvinte cheie folosind tehnologii create în California și dezvoltate în California după cum am uh, descris, avem peste 40.000 de ingineri în Statele Unite și relativ 3.000, uh, doar în jur de 3.000 în Europa. Am un răspuns asemănător. Cred că, în conform regulilor existente, uh, profiturile se acordă, sunt distribuite conform activelor și riscurilor aceste reguli sunt în schimbare și uh, în acest sens avem aceste, aceste discuții cu OCDE. Sunt uh, chestiuni mai largi legate de alocarea profiturilor care sunt în centrul discuției, în centrul dezbaterii și de aceea cre- credem că ar trebui să fie un uh, consens bazat pe colaborare care să implice toți actorii implicați. Vă mulțumesc, e pe COFOD de la SD. Mulțumesc, vă mulțumesc tuturor pentru prezența la această audiere. Voi pune întrebări în special reprezentanților Google și Facebook. Reprezentați uh, uh unele dintre companiile cele mai bogate și mai mari din uh, lume, intrați în contact cu cetățenii europeni în mod zilnic și profitați de pe urma acestora. Uh, ci prin faptul că vindeți acces la aceștia prin uh, publicitate și vindeți informații personale. Și vă faceți foarte bine. Uh, Facebook are o valoare mai mare decât PIB-ul țării mele Danemarca și din acest profit plătiți doar o fracțiune din uh, cât plătesc alte state. Facebook anul trecut a înregistrat vânzări în Regatul Unit de 1,5 miliarde de euro, Eh, dar contribuția dumneavoastră fiscală a fost mai mică de 18 milioane de euro. În același timp ați plătit peste 500 de milioane de euro eh, în costuri administrative. Deci vă întreb cum eh, pot să fie cheltuielile administrative de 27 de ori mai mari decât ce ați plătit ca impozit. De asemenea, Google spune că se a, se a plătit doar 55 milioane de euro ca impozite pe vânzările din, de 6,5 miliarde de euro în Regatul Unit și cum vă așteptați să evolueze aceste cifre în viitor? Vă veți asigura că contribuiți eh, în statele de unde uh, uh, derivați profiturile. Nu este vorba de o milă, ci doar de a plăti justificate în statele unde faceți profituri. Rata noastră efectivă de impozitare globală este 23%. În 2017 am plătit 4,6 miliarde de dolari în impozite. Există chestiuni mai largi în ceea ce privește aceste mm, impozite. Discutăm cu OCDE și cu factorii de decizie ca și dumneavoastră pentru a ne asigura că regulile uh, au sens pentru a clarifica nu vindem date și uh, informații personale și putem să discutăm în legătură cu alocarea de profituri. Însă, majoritatea muncii noastre de lucru, forței noastre de lucru este în California, produsul nostru este în uh, California și produs în mare parte în California. Voi așa, eu aș adăuga că din Google a plătit 14,5 miliarde de dolari americani, o proporție a acestor profituri, majoritatea acestor profituri au fost în Statele Unite, acolo am plătit 86% în ultimii ani avem un sistem care alocă majoritatea drepturilor de impunere acolo unde sunt create aceste produse, nu acolo unde sunt uh, consumate. Se poate să se schimbe alocarea, însă acest lucru trebuie să se facă în concurență. Dacă un guvern spune că vrea să aibă un sistem bazat pe consum, alt, alt guvern uh, pe locul de creare, s-ar ajunge la un conflict instituțional o altă întrebare? Ați spus că este vorba doar de consum, se creează și valoare prin utilizarea siturilor dumneavoastră. Nu este doar consum, se creează și valoare prin utilizare. Am întrebat Facebook în legătură cele 500 de milioane de euro în cheltuielile administrative, care sunt de 27 de ori mai mari decât uh, impozitele plătite în Regatul Unit. Despre ce cheltuieli este vorba? Dacă îmi puteți clarifica. Da, este vorba de costurile vânzărilor, uh, costurile de regie uh, legate de birourile noastre și cheltuielile administrative. De, și nu creează profituri? Da, creează profituri și de aceea plătim impozite. Acestea sunt uh, transferuri de rutină și până la urmă cred că dacă se va lua o decizie în legătură cu realocarea acestor profituri, ne vom conforma. Înainte am plătit 4,6 miliarde de euro uh, la nivel global și dacă se va schimba această cifră, putem, bineînțeles, să purtăm această conversație. Domnul Con, în ceea ce privește principiile legate de crearea valorii, nu vindem uh, datele utilizatorilor. Serviciile noastre sunt dezvoltate și create în Statele Unite și plus valoarea uh, înseamnă, de acolo înseamnă că uh, profiturile sunt uh, atribuite acolo și dacă am avea pierderi, pierderile ar fi atribuite la fel acolo. Um, și filialele noastre, de exemplu în Danemarca, uh, au uh, alocări uh, proporționale. Uh, compania mamă din Statele Unite beneficiază și de profituri și suferă și pierderile uh, alocate în funcție de risc. Deci, spuneți că utilizatorii nu sunt doar consumatori, ci că și creează valoare pentru produsul dumneavoastră și că de azi, de, în acest fel valoarea creată de ei nu este impozitată. Baza utilizatorilor este utilă pentru a vedea cum să mm, a, alocăm publicitatea. Uh, în mod util, dar algorit, algoritmii care sunt uh, partea cea mai valoroasă a modelului nostru, algoritmul este creat în Mountain View, pro, pro, folosește seturi de date mici, uh, cel mai mare set de date relevant uh, este indexul întregului internet, nu datele utilizatorilor. Singurele date care sunt relevante în acest context este de fapt, sunt de fapt căutările care în multe sensuri pot să fie comparate uh, cu orice fel de activitate de consum. Un client care intră într-un magazin și spune vreau să cumpăr acest tip de um, pantofi. Uh, primim cererea pentru un serviciu și avem tehnologia necesară uh, pentru a focaliza publicitatea în funcție de aceste cereri. În numele PP, Mulțumesc, domnule președinte. Doamna de Leoni, domnilor, vă mulțumesc, vă urez bun venit la această audiere publică. Uh, pentru a da curs uh, întrebării anterioare a colegului meu uh, în legătură cu crearea valorii, este un lucru cheie în hotărârea poverii de impozitare corecte. Din câte am înțeles, Google are 86% din venituri sau impozite plătite în Statele Unite. 86% din uh, taxele în ultimii 10 ani au fost plătite în uh, Statele Unite. Nu corespunde cu proporția în ceea ce privește venituri. Taxele, impozitele sunt plătite pe profituri, nu pe venit. Uh, nicio companie multinațională nu există corelare între procentul de venituri, deci nu există o corelare, corelație directă între procentul de venituri dintr-o țară și distribuirea impozitării globale. În de-a lungul anilor a existat o discuție în legătură cu folosirea uh, procesului pe care îl menționați, însă noi nu aplicăm aceste reguli. Eu nu discut niciun sistem, uh, doar pun o întrebare. 86% din toate profiturile 86% uh, din toate impozitele sunt plătut, plătite în Statele Unite. Stat, taxele corporatiste. Acestea sunt plătite și 14% în alte state. Din unele surse știm că numărul de utilizatori al ai Google în Europa este la fel ca și numărul utilizatorilor din Statele Unite. Puteți să ne explicați de ce există o discrepanță atât de mare între uh, um, nivelul de impozite plătite? Ce fel de costuri sunt uh, mai mari în uh, vânzarea serviciilor digitale în Europa care să facă ca profiturile din Europa să fie atât de mici încât uh, profiturile, încât impozitul pentru pe profituri să fie așa de um, mic comparativ cu profiturile din Statele Unite. Cred că această distribuire a impozitării globale este normală pentru orice companie multinațională, după cum am spus în remarcile de uh, introducere. Uh, impozitele nu sunt uh, plătite pe venit sau pe unde sunt uh, clienții, ci pe sistemul global de uh, impozitare. Se bazează pe valori și riscuri și entitățile din Europa. Avem, în Europa avem 3.000 de ingineri, avem impozite legate de aceste activități care sunt mult mai mici decât cele din Statele Unite. Unii dintre colegii mei au ridicat această problemă și anume că noi înțelegem că crearea de valoare este generată de utilizatorul final. Dumneavoastră aveți o definiție diferită a creării valorii. Deci, cum ne puteți spune că creați valoare dacă nu aveți clienți sau utilizatori? Cred că nicio întreprindere nu generează venit uh, fără clienți. Dar ca și orice întreprindere, Întrebarea legată de impozitare este unde se creează valoarea. Există alte taxe in- și impozite indirecte, dar asta este altceva. Nu este vorba de impozitare. Atunci când mă refer la uh, impozitarea profitului corporatist, acest lucru se alocă diverselor entități. Asta vrem să știm. Care este mecanismul de alocare care permite o diferența atât de mare între impozitele plătite în Statele Unite și cele din Europa într-o situație în care numărul de utilizatori este același sau chiar mai mare în Europa decât numărul de utilizatori în Statele Unite. Este un principiu uh, bine stabilit între sistemul internațional de tratate de impunere care spune că alocarea profiturilor. Să vă dau un exemplu din lumea offline alocarea directă a profitului se bazează pe uh, profiturile și riscurile asumate de o întreprindere. De ce folosim acest principiu? Pentru că ar trebui să fie neutru din, din punct de vedere fiscal cum își uh, cum funcționează o companie. Se poate angaja o companie individuală, independentă pentru aceste servicii și acest lucru trebuie să fie neutru. Așa se alocă profiturile. Se numește uh, principiul separării uh, principiul uh, uh, concurenței de pline, în felul în care se alocă serviciile către o... Am, am doar o întrebare către domnul Lee. Da, foarte rapid, vă rog. Este o întrebare asemănătoare ca și pentru domnul Carr. Ați spus că plătiți 4,6 miliarde de dolari sau euro în Statele Unite cu 300 de milioane de utilizatori. Nu toată lumea folosește Facebook, dar mă rog, poate 250 de mii, milioane. Pe de altă parte, plătiți 18 milioane de euro în Regatul Unit cu 50 de uh, milioane de milioane. Conform calculelor mele, uh, impozitele pe utilizator în Statele Unite sunt 15 euro, și în uh, Regatul Unit sunt 0,3 euro pe utilizator. Deci, este o situație asemănătoare. Costul dumneavoastră în Regatul Unit este, costurile în Regatul Unit sunt mult mai mari decât în Statele Unite, pentru că în Statele Unite faceți profituri foarte mari, însă în Regatul Unit nu. Nu am cifre în legătură cu restul Europei, însă încerc să compar aceste două cazuri și să cer o explicație. Cred că este un lucru bun să clarificăm modelul nostru de afaceri. Clienții noștri sunt uh, agențiile de publicitate, deci birourile și sediile noastre uh, vând servicii de publicitate către clienți locali. Asta înțeleg, dar ce mă frapează este această diferență majoră între uh, uh, utilizatorii din Statele Unite și uh, cei din Regatul Unit. Înțeleg uh, că aveți uh, cheltuieli administrative excepțional de mari în Regatul Unit. De ce nu aveți uh, costuri asemănătoare, asemănătoare în Statele Unite? Veniturile noastre vin de la uh, companii de publicitate, așa generăm veniturile și a, uh, a, la acestea se aplică impozitele, nu generăm un produs care să pe care să-l vindem consumatorilor. Noi acordăm un serviciu gratuit pentru utilizatori. Venitul generat este din publicitate. Mm, vă mulțumesc, Paul Tang, acum din numele SCD, însă vă rog uh, nu uh, acaparați foarte mult timp. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc reprezentanților acestor companii. Am uh, trei întrebări. Dacă ne gândim la alocarea acestor profituri dintr-un punct de vedere ușor diferit, dacă ne uităm la venit, uh, în special pentru Google și Facebook, majoritatea veniturilor sunt în Irlanda sunt înregistrate în Irlanda pentru ambele companii ale dumneavoastră. Deci haideți să uităm despre distribuția între Europa și Statele Unite. Dacă ne uităm în interiorul Europei, aveți mai puțin de uh, un milion de utilizatori în Irlanda și aveți în jur de 70 de milioane de utilizatori în Germania, dar toate veniturile dumneavoastră sunt înregistrate în Irlanda și plătiți impozite corporatiste acolo, însă nu aveți venituri înregistrate în Germania, în Franța și nu plătiți impozite acolo. Vi se pare că este corect uh, acest lucru, dat fiind că utilizatorii dumneavoastră uh, uh, sunt esențial pentru modelul dumneavoastră de afaceri. Nu puteți să funcționați fără utilizatori. Îmi continui întrebarea. A doua întrebare e foarte clară. Am o anumită bănuială în legătură cu ceea ce uh, o să spuneți. Ce părere aveți în legătură cu impozitul cu uh, serviciile digitale? Și o întrebare direct pentru, pentru Facebook. Există un dosar SCC unde uh, sunt declarate profiturile legate de uh, acordurile fiscale. Aceste uh, Uh, anchete ar putea să uh, se lege de operațiile externe. Acest lucru se referă la deciziile fiscale pe care le aveți în statele din Europa. Știu că Facebook are uh, uh, sucursale în Danemarca, Suedia și Irlanda. Surprinzător, aceste state se împro- se, sunt împotriva uh, taxei uh, pe servicii digitale. Uh, aveți eh, hotărâri fiscale în aceste state și sunteți siguri că acestea vor rămâne în picioare, dat fiind că avem ajut, eh, procese împotriva ajutorilor de stat? Sure, I think um, I'm not... Nu cunosc foarte bine cazul la care v-ați eh, referit, SEC, dar cred că vă referiți la o rezervă. Drept urmare, suma de taxe plătite poate varia de la un an la altul, de la un trimestru la altul. În ceea ce privește deciziile fiscale, acestea țin de autoritățile fiscale naționale. Din punctul meu de vedere, aceste decizii uh, fiscale aduc o, un grad de certitudine, permit administrațiilor fiscale uh, Uh, să creez această certitudine. Deci, noi nu vă bucurați de decizii fiscale, pentru că în dosarul depus SEC faceți această avertizare uh, legată de faptul că Comisia Europeană examinează situația acestor decizii fiscale, ceea ce mie îmi, îmi, îmi sugerează că există decizii fiscale în Uniunea Europeană. Da, avem decizii fiscale, face parte din uh, procedurile uh, fiscale normale din Uniunea Europeană. Nu, și este o divulgare, o publicare standard. În ceea ce privește taxarea serviciilor digitale, cerem și noi Uh, certitudine. Considerăm că este vorba de transformări fundamentale ale codului fiscal și orice modificare majoră, cum ar fi taxarea veniturilor, ar trebui să fie bine gândită și uh, făcută pornind de la, un, uh, de la o abordare bazată pe consens. Domnul Tang, și distribuirea veniturilor în Europa, considerați că este corect să vă înregistrați toate profiturile în Irlanda, unde aveți mai puțin de 5 milioane de utilizatori, și nu în uh, Franța sau în Germania, unde aveți majoritatea utilizatorilor? Din nou, veniturile noastre sunt generate de la, um, din uh, publicitate și discutăm despre transformarea înspre un uh, model de vânzări locale, ceea ce ar însemna o impozitare uh, diferită. Este o idee pe care am auzit-o din partea factorilor uh, de decizie politice. Am considerat că în această direcție se îndreaptă politica fiscală. Mike McCarthy, în mă leguă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l întreb pe reprezentantul Google câteva întrebări privind structura dublă irlandeză prea bine cunoscută. Ultimul caz cunoscut ne arată că această structură dublă irlandeză este în vigoare cu Bermuda. Deci uh, Google are în continuare o reședință fiscală și în Bermuda. Tom Hutchinson, vicepreședintele Alphabet, uh, în 2016 în fața unei comisii uh, parlamentare britanice spunea că Google nu are niciun angajat în Bermuda. Puteți să ne confirmați dacă acest lucru este adevărat sau nu? Și dacă răspunsul la ambele întrebări este da, am putea să primim o explicație vis-a-vis -vis de beneficiile obținute de Google de pe urma uh, uh, utilizării acestei structuri, mai ales uh, ca urmare a reformei fiscale din Statele Unite ale Americii. Aș avea și o întrebare legată de drepturile de autor și uh, Bermuda. Oare uh, Google a mutat anumite drepturi de autori uh, de la sucursala din Bermuda, uh, din Bermuda înspre sucursalele din Irlanda și dacă nu au făcut acest lucru, intenționează să facă acest lucru. Și în plus aș dori să știu după 2020, care este jurisdicția în care Google intenționează să-și uh, păstreze um, drepturile de proprietate intelectuală. Vă mulțumesc uh, pentru aceste întrebări. Structura noastră nu s-a schimbat, însă ce s-a întâmplat în lumea politicii fiscale internaționale a fost um, legislația pusă în aplicare la sfârșitul anului trecut în Statele Unite ale Americii, care a impus o taxă pe toate veniturile istorice ale companiilor americane. Companiile americane uh, au fost uh, taxate în mod istoric uh, pornind de la o bază globală, nu, pe, nu pornind de la o bază teritorială și sistemul respectiv a permis amânarea taxării când vine vorba de profiturile internaționale. Așa cum v-am explicat deja în anul 2016, structura noastră fiscală reflectă de fapt această caracteristică unică ale sistemului fiscal american și mulțumită, datorită uh, modificării fiscale de anul trecut, uh, povara noastră fiscală în Statele Unite ale Americii a crescut uh, foarte mult și pentru a încheia pe acest punct suntem deținuți de o companie americană. Există un aranjament, un în cadrul unui holding pentru dezvoltarea drepturilor de autor. Deci, uh, proprietatea intelectuală și structura proprietății internaționale în uh, concernul nostru au fost create pentru a reflecta uh, structura sistemului fiscal internațional. Domnul McCarthy, deci, când vine vorba de proprietatea intelectuală, de drepturile de autor, nu, nu sunt înregistrate drepturi de autor în Bermuda. După cum am spus, este un uh, aranjament de copartajare pentru dezvoltarea uh, dreptul, uh, drepturilor de autor la care lucrează Alphabet Incorporated, o parte a Google. Și vă întrebam dacă intenționați să mutați aceste aranjamente din Bermuda înspre alte jurisdicții, inclusiv Irlanda? Doi factori sunt importanți. Legea fiscală pe care tocmai v-am uh, uh, amintit-o, care a modificat modul de taxare a companiilor care au sediul în America și să nu uităm concluziile BEPS uh, OCDE din 2015, care de fapt spun, ne spun că um, fondul și structura operațiunilor companiilor multinaționale trebuie să se potrivească. Drept urmare, structura bazată pe implicarea Irlandei și Bermudei, în mod treptat, va fi depășită, nu știu cât de rapid, dar în următorii ani, datorită modificărilor aduse de procesul uh, BEPS în legislația din Irlanda. Max Anderson, numele verzilor. Vă mulțumesc. Aș dori să adresez câteva întrebări uh, grupului Keyring. Aveți câteva nume, niște branduri bine cunoscute, Yves Saint Laurent, Gucci și aveți de asemenea o sucursală în uh, Elveția numită uh, Luxury Good International, uh, LGI, care importă bunuri de lux în Elveția le, reîmpac, le înrapechetea, le schimbă ambalajul într-un depozit și apoi le schimbă la un preț mai mare în alte țări. Potrivit unor uh, anchete de investigație, LGA plătește doar 8% taxe, mult mai puțin decât taxele plătite în țările unde trăiesc cei care achiziționează aceste produse. Este o afacere destul de profitabilă. Și am înțeles că LGI este responsabilă pentru 17% din profiturile Kirin, chiar dacă are doar 3% din personal. A spus de asemenea că grupul dumneavoastră nu recurge la nicio formă de planificare fiscală agresivă. Însă, ce înseamnă LGI dacă nu o planificare fiscală agresivă? Este un accident fericit de logistică? Ați făcut un profit net de 900 de milioane de euro prin intermediul LGI în 2016 și am examinat cifrele de pe pagina dumneavoastră de internet și profitul mediu pe angajat în grupul Keyring este de aproximativ 13.000 de euro. Deloc rău, 30.000 de euro. Însă, profitul general în LGI este de 15 milioane de euro, o diferență imensă. 1,5 miliarde, îmi cer scuze. Oare nu, acest lucru nu este explicat prin faptul că profitul este direcționat pentru a fi taxat acolo unde taxele sunt extrem de reduse? Dacă nu este vorba de transferul uh, acestor taxe, mă întreb unde ați găsit uh, acești angajați atât de productivi? Merci. Uh... Doamna Madeloni, mulțumesc. Societatea LGI este un hub central în activitatea grupului Caring. Este un hub creat cu 20 de ani în urmă și care grupează o serie întreagă de activități. LGI se ocupă de monitorizarea producției, un lucru foarte important pentru grupul nostru. Se ocupă de asemenea de partea de logistică, dar se ocupă și de partea de distribuție. Acolo sunt concentrate toate riscurile cu care ne confruntăm în domeniul acesta al distribuției. LGI este societatea care se ocupă de uh, vânzarea angro în numele grupului. LGI este o companie care are 850 de angajați. Activitatea sa este una incontestabilă. Societatea există uh, ca atare, a permis uh, promovarea mărcilor noastre, este un instrument care a permis uh, creșterea renumelui mărcilor noastre și este absolut de neconceput să aud faptul că LGI ar fi un fel de instrument creat de noi pentru a frauda statele. Toate entitățile grupului, profitabile sau nu, sunt elemente esențiale care, se, care utilizează cunoștințele, know-how-ul uh, în sânul uh, grupului. Iar această societate este esențială în context. Domnule Anderson, doriți să reveniți? Cred că nu mai există o posibilitate reală de a primi un răspuns la o întrebare în aceste șase secunde care au rămas. Mulțumesc, domn Fan de Candelare, numele PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt aici, uh, direct în spatele dumneavoastră și aș dori să întreb ceva pe doamna Madaloni din partea Keyring. Ați uh, făcut o declarație în fața agenției de presă Reuters spunând că Uh, și era vorba de activități uh, de afaceri din Elveția. Activități concrete, tangibile. Care sunt acestea? Și nu ați uh, răspuns întrebării domnului Anderson. De ce este atât de atractivă Elveția? Pentru că nu cred că este vorba de um, nivelul salariilor și dacă nu salariile reduse, va atrag atât de mult acolo, mă întreb oare ce. Și în ceea ce privește Facebook, o aș avea o întrebare vis-a-vis -vis de modelul de vânzări locale. În răspunsurile în, în scris ați spus că este un model foarte promițător și aș dori să aflu mai multe detalii din acest punct de vedere și în care uh, state membre ale Uniunii Europene recurgeți la acest model de vânzări uh, uh, locale și, și cum veți alege aceste state membre. Poate Regatul Unit își va reduce povara fiscală și uh, Decizia de a vă muta și uh, a extinde afacerile în Regatul unitar are o legătură cu aceste cote reduse de impozitare. Și aș dori să șt- dacă puteți să ne spuneți cât de repede va fi uh, pus în aplicare acest nou uh, model. Doamna Madaloni, prima. Oui, bien sûr. Bineînțeles. Grupul a ajuns în Elveția datorită unor motive operaționale. <laughs> Elveția este în sânul Europei. Deci poziția geografică a Elveției este absolut esențială pentru <laughs> brandurile uh, noastre. Ne producem produsele în Franța și în Italia, deci în apropierea Elveției și în momentul în care uh, a fost creată uh, această societate LGI în anii 90, vânzările grupului se uh, efectuau în special în Europa. Deci poziția geografică a Elveției a fost uh, a fost esențială. În plus, aveam și o serie de considerente de securitate de care trebuia să ținem cont și Elveția s-a dovedit a fi sigură pentru stocurile noastre. Mulțumesc, domnule Lee. Excuse me. Uh, our, commitment in the, the public statement that we made. Angajamentul în declarația publică pe care o făcusem este să trecem înspre acest model de vânzări locale peste tot unde avem un, o, o prezență. Este abordare globală și o să începem acest model în Europa, continuându-l peste tot în lume. Este un proces foarte complex, dorim să ne asigurăm că lucrurile se vor desfășura în ordine că vom respecta pe plan local uh, obligațiile legale. Preconizăm că vom avea nevoie de cel puțin 2 ani pentru a duce la bun sfârșit acest, această transformare în ceea ce privește taxele plătite ca, ca urmare. Nu știm exact cât de mari vor fi, însă au avut loc schimbări în ultimii ani. Ce pot să vă asigur este că acest model va duce la atribuirea unui grad mai mare de risc uh, diferitelor uh, jurisdicții. Doriți să reveniți, domnule Van de Candelare? Da, aș mai avea câteva întrebări suplimentare. Aș dori să vă mulțumesc și eu pentru faptul că ați venit aici în comisia noastră. Va fi fost mai ușor, sunt sigur, să ne răspundeți în scris. Într-un mare, vă mulțumesc pentru prezență, doamna Madaloni. Siguranța. Este important ca inventarul dumneavoastră să, fie, să se afle în siguranță. Nu credeți că, ar fi, că ați fi putut să construiți un depozit sigur și în alte state membre ale Uniunii Europene? și mă adresez domnului uh, Facebook. În care state europene aveți un birou deschis, o prezență? Da, pot să vă dau această informație acum. Mm, știu că avem 17 birouri în Europa. <laughs> Pot să încerc să le uh, reproduc. Londra, Paris, Berlin, în Italia, în Spania, dar pot să vă transmit în lista scris. Oricum e o informație de domeniul public. Uh, Reprezentanta grupului Killing. La securitate de stoc. Într-adevăr, securitatea stocurilor este absolut esențială pentru grupul nostru. Stocurile sunt activele noastre, sunt bogăția noastră să vă amintesc, vă amintesc faptul că LGI a fost uh, creată de către Gucci Group. Oare în anii 90, în apropierea Italiei, se afla vreo, vreun alt stat care să garanteze același nivel de securitate? Nu știu. Da, este absolut clar faptul că Elveția inspiră această siguranță. Toate toți uh, creatorii de, de um, podoabe, de bijuterii își au stocurile în Elveția și tocmai de aceea am ales și noi acest uh, stat. It completes our list of, of speakers. Domnul președinte, vă mulțumesc. Am încheiat lista vorbitorilor uh, prezenți și înainte de a încheia, îl întreb pe domnul Niedermayer dacă dorește să mai adauge ceva. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru prezență și pentru modul în care ați încercat să ne oferiți răspunsuri. Înțeleg uh, pe deplin uh, lipsa de entuziasm față de modificări unilaterale și am apreciat declarația din partea Facebook privind distribuirea locală și cred că împreună ar trebui să găsim o soluție bună. Pentru că status quo-ul nu cred că este unul sustenabil. Vă mulțumesc, drept urmare, și apreciez prezența dumneavoastră. Sper că vom putea continua uh, dialogul pentru a găsi o soluție bună, una globală. Aș do- președintele, aș dori să mulțumesc și eu celor trei invitați pentru prezența lor, pentru răspunsurile pe care ni le-au dat, pe care urmează să le analizăm și vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Am încheiat reuniunea comisiei noastre de astăzi. Următoarea uh, va avea loc în data de 10 decembrie la Strasburg și 24 ianuarie respectiv la Bruxelles. Vă mulțumesc foarte mult. S-a încheiat ședința. And for the coordinators in camera meeting will... Ședința coordonatorilor în camera va începe la șase și jumătate fix.